în mare parte datorită prețurilor eh, mai mari la petrol și alte produse de bază și deteriorarea situației pe piața de muncă. Eh, spre deosebire de 2009, eh, inflația anuală va, fi, va avea o evoluție negativă datorită unor factori cum ar fi prețul petrolului și uh, efecte de bază asociate. Dacă ex- excludem prețurile la energie și alimente, HCCP a fost într-o scădere, uh, ceea ce reflectă uh, o scădere a profit, majorilor de profit în 2009. În martie 2010, inflația, inflația anuală a zonei euro s-a ridicat la 1,4% de la 1,9% în februarie datorită prețurilor la energie și alimente. Cu toate acestea, în vederea unei redresări lente și a unei inflații ridicate, inflația va rămâne moderată în 2010. Riscul pentru acest, perspectiva inflației rămâne echilibrat și așteptările pe termen mediu și lung continuă să fie uh, conform obiectivului Consiliului de Guvernare de a menține rata inflației aproape de 2% pe termen mediu. Ancorarea uh, așteptărilor de inflație la stabilitatea prețurilor reflectă uh, credibilitatea politicii monetare a Băncii Centrale Europene. Analiza uh, evoluțiilor de credit și monetare confirmă creșterea presiunilor în termen mediu și lung. În 2009, rata anuală de creștere a ă, împrumuturilor MFI ă, către sectorul privat au ă, scăzut în paralel. În ultimul an, aceste rate de creștere au fost negative. În general, ultimele evoluții pe piețele de credite susțin tendințele infla- inflaționiste. În februarie 2010, ratele de creștere pentru intrare și lansare în sectorul privat erau la minus 0,4%. Relansarea sectorului privat va rămâne la fel de slabă în următoarele luni, însă creșterea negativă anuală a împrumuturilor bancare în sectorul privat maschează evoluții în ceea ce privește eh, piața imobiliară, care a, fost, a avut o evoluție pozitivă, și împrumuturi uh, corporațiilor non-financiare, care a fost în general negativă, cu toate că în februarie a fost pozitivă. Aceste uh, tendințe sunt conforme cu uh, situația din trecut. În februarie, Consiliul Guvernator a uh, redus finanțele cu 150 de puncte de bază la nivelul istoric de 1%, ceea ce a însemnat că reducerile totale au ajuns la 325 de puncte de bază din 2008 încoace. Consiliul de, Consiliul de Guvernare consideră că ratele dobânzii curente ale Băncii Centrale Europene sunt potrivite, rămân potrivite și uh, se așteaptă la o păstrare a stabilității prețurilor pe termen mediu. În afară de reducerea ratei de dobândă, Consiliul uh, de Guvernare a adoptat și alte măsuri de susținere a creditării în 2009 pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței monetare, pentru a îmbunătăți condițiile financiare și pentru a uh, crește uh, cred, cantitatea de credit oferită economiei și aceste măsuri uh, și-au atins obiectivele pe care le-au avut, în special au exercitat o presiune de reducere asupra ratelor uh, de pe piețele monetare și ratelor bancare, astfel susținând finanțarea familiilor și a corporațiilor, a întreprinderilor. În general, uh, politicile uh, bine țintite ale, uh, ca reacție la criză și angajamentul credibil al băncii față de stabilitatea prețurilor a fost extrem de importante pentru a crește gradul de încredere și a păstra stabilitatea prețurilor pe termen mediu și pentru a susține refacerea economică în zona euro într-un mediu de incertitudine crescută. Dați-mi voie să subliniez aici că atunci când BCE a adoptat aceste uh, măsuri de politică monetară nepermanente, avea deja o strategie de retragere uh, la care se gândea și pe măsură ce condițiile pe piețele financiare s-au îmbunătățit și activitatea economică a început să-și revină, Eurosystem a inițiat o uh, retragere graduală a acestor măsuri uh, non-standard care nu mai erau necesare și uh, renunțarea la momentul oportun a, la aceste măsuri a fost necesară și este necesară pentru a evita distorsiunile pe piețe care ar apărea din menținerea acestor măsuri mai mult decât este necesar și pentru a stimula băncile să se restructureze și să-și îmbunătățească balanțele contabile. Și a, așadar, în septembrie 2009 și apoi în martie 2010 am decis să eliminăm în mod gradual câteva dintre măsurile extraordinare privind lichiditatea, și să reducem numărul, frecvența și maturitatea operațiunilor de finanțare pe termen lung. În uh, martie, Consiliul uh, de Guvernare a decis uh, să se întoarcă la procedura de licitație pentru operațiunile de finanțare obișnuite pe termen de 3 luni sau mai lung și prima operațiune trebuie să aibă loc mâine, 28 aprilie. În același timp, vom continua să oferim lichiditatea corespunzătoare sistemului bancar european făcând principalele operațiuni de refinanțare la uh, proceduri cu uh, rată fixă și cu alocare completă pentru oricât timp este nevoie și cel puțin până în octombrie anul acesta, astfel încât să facilităm oferirea de credit economiei europene și să susținem în continuare refacerea acesteia. Nu mai trebuie spus că dacă uh, riscurile uh, legate de stabilitatea prețurilor în sus ar uh, apărea din nou, banca ar lua măsurile corespunzătoare la momentul corespunzător. Dați-mi acum, doamnă președinte, să mă refer la măsurile și politicile fiscale situația bugetară în zona euro s-a deteriorat semnificativ în 2009 din cauza contracției economice, a pachetului de stimulare fiscală și a susținerii, măsurilor de susținere guvernamentală pentru sectorul economic. Și ultimele estimări BCE arată că uh, rata medie de deficit în zona euro a crescut de la 2% PIB în 2008 la 6,3% în 2009 și din cele 16 țări din zona euro, 13 sunt deja obiectul unei proceduri de deficit excesiv. Anul acesta, toate țările din zona euro ar trebui să raporteze deficite de peste 3% din PIB. Și conform uh, programelor de stabilitate um, uh, updatate, o îmbunătățire a pozițiilor fiscale nu poate fi prevăzută în cele mai multe țări înainte de anul 2011, chiar 2012 și uh, magnitudinea uh, înrăutățirii finanțelor publice este uh, subliniată și de faptul că datoria medie ca arată din PIB se așteaptă să ajungă la 87% în 2012, comparat cu 66% în 2007. Asta înseamnă o creștere de 21% față de acum 5 ani. Așadar, dezechilibrele fiscale sunt foarte mari, sunt uh, uh, de întâlnit peste tot și uh, probabil vor persista în anii care urmează. Deteriorarea pozițiilor fiscale a fost extrem de acută într-o serie de țări membre ale zonei euro. Irlanda, Grecia, Spania au fost cele care au înregistrat rate de deficit cu două cifre în 2009, peste 10% și revizuirile repetate ale, bugetul, a deficitului bugetar al Greciei pentru 2009 au uh, adus scos la iveală un dezechilibru financiar foarte grav și au uh, dat loc și la reacții foarte negative ale piețelor financiare și uh, Dincolo de măsurile de consolidare fiscală anunțate de autoritățile uh, grecești în martie, noi am salutat aceste măsuri ca un pas convingător pentru a realiza obiective bugetare ambițioase, dar uh, absolut potrivite pentru 2010. Toate aceste măsuri ar trebui să fie implementate într-un mod uh, cât mai eficient și la, cât mai la timp. Totuși, în ciuda angajamentului uh, guvernului elen de a implementa complet măsurile anunțate pentru 2010 și a declarațiilor făcute de șefii de stat și de guvern din zona euro pe 25 martie și de către Eurogrup pe 11 aprilie, presiunile piețelor financiare au persistat și recent s-au intensificat asupra Greciei. Este esențial ca programul economic care este pregătit în acest moment de către Comisia Europeană, de Banca Centrală Europeană, de FMI, împreună cu autoritățile elene, să specifice și să conțină măsuri fiscale cuprinzătoare și reforme structurale care să uh, abordeze rădăcinile, cauzele adevărate ale problemelor structurale și de uh, dezechilibru bugetar al Greciei pentru a susține uh, finanțele țării și pentru a crește competitivitatea internațională. La un nivel mai general, există o preocupare că persistența unor dezechilibre fiscale în Europa și în alte părți ar putea submina încrederea publică în sustenabilitatea finanțelor publice și ar putea uh, crea riscuri pentru creșterea economică și stabilitatea financiară. În circumstanțele actuale, pactul de stabilitate și de creștere care a fost creat pentru a susține poziții fiscale solide, se confruntă cu cea mai mare provocare a sa de la adoptarea din 19, care a avut loc în 1997. Deci, este imperativ ca toate țările din zona euro să respecte strict prevederile pactului. Ca un element pozitiv, mi se pare promițător faptul că, conform programelor de stabilitate revizuite, toate țările din zona euro care au uh, procedură de deficit excesiv își planifică corectarea acestei probleme conform calendarului Consiliului. De asemenea, este încurajator că cele mai multe dintre aceste programe se concentrează asupra reducerii cheltuielilor guvernamentale. Și așa cum demonstrează uh, dovezile pe care le avem, acesta este modul cel mai efectiv, efectiv de a realiza o reducere pe termen lung a dezechilibrelor uh, fiscale. Totuși, în unele programe de stabilitate, strategiile fiscale prezentate nu sunt susținute de măsuri suficient de specifice, mai ales pentru uh, anii uh, mai târzii ai proiecției și în multe cazuri aceste programe de stabilitate se bazează pe uh, evaluări uh, macroeconomice prea optimiste. În acest context subliniez că BCE salută declarația Consiliului European din martie, 25 martie, uh, care se declară uh, angajat față de efortul de a întări și complementa cadrul instituțional, astfel încât disciplina bugetară să poată fi impusă și pentru a se asigura sustenabilitatea fiscală. Uh, crearea unei forțe, unui grup de lucru care să realizeze acest obiectiv și care să explore, uh, exploreze toate opțiunile de implementare ale cadrului uh, juridic e un pas înainte important și în special este esențial să îmbunătățim stimulentele care există pentru ca autoritățile naționale uh, mai ales în vremuri mai bune, să aibă politici care să susțină stabilitatea finanțelor publice și să se asigure că o mai bună supraveghere economică are drept rezultat și acțiuni de politică economică care să prevină uh, riscurile bugetare și fiscale și să îmbunătățească competitivitatea în economiile europene. Doamne președinte, dați-mi voie să închei uh, referindu-mă la probleme care au legătură cu reglementarea și supervizarea financiară. În ce privește uh, Agenda uh, de reformă a reglementărilor uh, adoptată de liderii G20 s-au făcut deja foarte multe lucruri sau sunt pe cale să se facă foarte multe lucruri, dar nu ar trebui să uh, ne mulțumim cu atât. Este crucial ca această acest moment favorabil pentru reformă să nu se piardă și mai sunt multe lucruri de făcut. În primul rând, este esențial ca aceste reforme planificate să ducă la un cadru de reglementare global armonizat. În al doilea rând, este o prioritate urgentă ca propunerile uh, Comitetului Bazel în ce privește uh, cerințele de capital și standardele de lichiditate să fie calibrate corespunzător și finanțate și finalizate până la sfârșitul lui 2010 și, în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că acest cadru de reglementare va acoperi toate instituțiile financiare importante din punct de vedere sistemic și că problemele uh, pe care, de hazard moral pe care acestea le generează sunt abordate în totalitate. În Uniunea Europeană, creșterea, îmbunătățirea directivei uh, privind cerințele de capital ar trebui să, să fie adoptată rapid și, de asemenea, directiva privind uh, uh, managerii de fonduri de investiții ar trebui și adoptată. În ce privește crearea unui, cadru, unui nou cadru european de supraveghere financiară, este important ca procesul legislativ constând din propunerile făcute de comisie, să fie încheiat cât mai repede cu putință și ca toate părțile relevante să ajungă la un acord în ce privește textele juridice, astfel încât Uh, Bordul European pentru Riscul Sistemic și cele trei noi autorități de supervizare să fie operaționale cel mai târziu la 1 ianuarie 2011. Nu ar trebui să riscăm să pierdem acest uh, moment. Uh, dați-mi voie să adaug faptul că BCE a făcut pregătiri pentru a se asigura că uh, ea își va putea face în mod eficient, uh, își va îndeplini în mod eficient uh, sarcinile din momentul în care acest pachet va fi implementat și vă asigur că susținerea pe care o vom da și legăturile viitoare dintre instituția noastră și celelalte instituții de supraveghere nu vor afecta obiectivele Băncii Centrale Europene sau îndeplinirea sarcinilor acesteia, sarcini care sunt foarte clar definite în tratat. Obiectivul primar al BCE este să Uh, păstreze stabilitatea prețurilor în contextul uh, politicii monetare unice, care de asemenea este dedicată acestui scop. Mai mult, BCE și NCB sunt uh, complet independente în îndeplinirea sarcinilor pe care le tra- trasează tratatul. Astfel, nu poate să existe niciun fel de potențial conflict între uh, politica de stabilitate a prețurilor a BCE și îndeplinirea sarcinilor uh, care contribuie la păstrarea stabilității financiare. Recomandările BCE nu se vor referi la definirea și implementarea politicii monetare a BCE sau al uh, băncilor uh, centrale din țări membre care nu sunt totuși în zona euro. În același timp, supervizarea macroprudențială poate facilita îmbunătățirea politicii monetare, prevenind riscurile sistemice și uh, reducându-le efectele lor atunci când acestea se materializează. Deci, înainte de a încheia, dați-mi voie să subliniez că implementarea uh, consecventă și la timp a reformelor de supraveghere și de reglementare și mai ales îmbunătățirea unui nou uh, crearea unui nou cadru pentru supervizare macroeconomică va contribui, vor contribui în mare măsură la uh, Uh, reducerea și controlarea riscurilor sistemice și la creșterea rezistenței sistemului financiar european. Și pentru BCE este un privilegiu că i s-a acordat încrederea uh, unui rol atât de important în uh, supervizarea la nivel macro în Uniunea Europeană. Și deși avem în fața noastră o sarcină plină de provocări, sunt convins că BCE, în colaborare cu băncile centrale europene și cu toate ceilalți membri a uh, ECRB vor uh, fi la înălțimea sarcinii. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Econ, prezentarea mea de astăzi este ultima în funcția mea de vicepreședinte BCE și de aceea aș dori să vă mulțumesc călduros pentru uh, schimbul de opinii constructiv și constant pe care l-am avut în ultimii ani am apreciat întotdeauna cooperarea și dialogul fructuos cu Comisia pentru uh, Probleme Economice și Monetare a Parlamentului European. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Thank you. Uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Papademos. Cred că Este foarte clar că noi apreciem uh, relația foarte bună pe care ați avut-o cu această, acest comitet, cu Banca Centrală Europeană și personal cu dumneavoastră. Vom trece acum departe la sesiunea de uh, răspuns, întrebări și răspunsuri. Cine dorește să ia cuvântul trebuie să ridice mâna rapid, pentru că în ultimele ze- nu vreau să mă trezesc în ultimele 10 minute cu 20 de solicitări de luare de cuvânt. Uh, Până acum uh, am o serie de uh, solicitări. Cine mai dorește să ia cuvântul? Okay, well, I'll go first to Wolf Klintz. Bun, atunci vom începe cu domnul Klintz. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Ultimul punct a fost pe care l-ați menționat, era primul pe lista mea. Te rog frumos să aștepți puțin, uh, Wolf să putem uh, să asigurăm și interpretarea pentru oaspetele nostru. Funcționează? Funcționează acum? Domnule vicepreședinte, ultimul dumneavoastră punct uh, se găsea pe locul întâi pe lista mea. Doresc și eu să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, pentru această zonă euro și pentru moneda unică europeană. Întotdeauna ați fost un uh, susținător al uh, monedei euro și al stabilității acesteia. Ați fost mereu dispus, câteodată chiar foarte din scurt, să vă întâlniți cu reprezentanții Parlamentului uh, aici și la Frankfurt. Deci, pentru aceasta vă mulțumesc. Am trei puncte pe care doresc să le abordez. În primul rând, referitor la criza din Grecia, nu este exclus ca pachetul de salvare să fie combinat cu o renunțare uh, la creanță din partea creditorilor de până acum. Este vorba despre mult, mulți creditori europeni, bănci europene, în principal franceze și germane, care uh, au creditat uh, Grecia cu uh, niște sume de două cifre exprimate în miliarde. Deci dacă ar fi să, să renunțe la aceste creanțe, 30-40%, um, atunci aceste bănci ar putea avea dificultăți. Puteți să identifica, identificați un risc aici, astfel încât să se ajungă la o a doua criză bancară. În al doilea rând, în Germania există analiști economici care spun că restructurarea și pachetul de redresare pentru Grecia conține un risc și anume că din această recesiune uh, se va ajunge la o depresie puternică. Nu spun că este părerea mea, însă dumneavoastră faceți referire la uh, politica um, lui Ian Brunning și a național-socialiștilor, care a făcut exact același lucru în marea criză care a avut atunci loc și anume a scăzut cheltuielile de stat, au fost introduse uh, măsuri de economie foarte radicale, iar uh, depresiunea a fost una dintre urmări. În al treilea rând, uh, stabilit pactul de stabilitate și creștere, față de care și dumneavoastră personal vă simțiți deosebit de angajat, acesta ar trebui să rezolve problema faptului că avem o politică comună monetară, însă nu avem o politică comună fiscală. Și trebuie să constatăm că pactul um, s-a dovedit a fi insuficient și nu numai pentru că de multe ori a fost încălcat, ci și pentru că un element care era important pentru stabilitate, și anume competiția, nu este inclus în acest pact. Am constatat că într-o țară cum Spania, care avea un um, exces, un excedent bugetar înainte de criză, a avut um, mari probleme uh, pentru că aici uh, competiția uh, s-a degradat uh, foarte puternic, ajungându-se la o situație de penurie. Și aș vrea să aud din partea dumneavoastră cum credeți că am putea să rezolvăm pe viitor această problemă. Vă mulțumesc! I think I'm. Cred că va trebui să iau un bloc de întrebări, pentru că nu veți trece pas cu pas prin fiecare, așa încât dau cuvântul mai departe doamnei Elei. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru această prezentare detaliată și cât se poate de interesantă pe care ne-ați oferit-o. În primul rând, aș vrea să mă refer la negocierile care se derulează în prezent între BCE, uh, zona euro, FMI și autoritățile elene. Este vorba despre realizarea unui acord pentru niște mecanisme de sprijin uh, pentru Grecia, BCE-ul uh, participă la aceste negocieri. Care este rolul concret al Băncii Centrale Europene în cadrul acestor mecanisme de susținere? În al doilea rând, vreau să mă refer la modul general uh, la lucrurile pe care le-a specificat referitor la problemele financiare din zona euro. Ați spus că 13 state din acest spațiu euro au probleme în prezent, probleme de natură financiară și acest lucru a fost cât se poate de impresionant. De aceea doresc să mă refer uh, la cazul cazul Greciei, pentru că s-au luat deja niște măsuri care au fost uh, implementate deja de autoritățile elene. Sunt măsuri ambițioase, dar în aceeași măsură importante. Și acum întrebarea mea. Presiunea din partea piețelor uh, a fost continuată um, deja în a doua săptămână presiunea a sporit în ciuda măsurilor care au fost luate din partea Greciei. Cum uh, analizați dumneavoastră și cum evaluați această presiune în creștere din partea piețelor? Credeți că acest lucru se poate explica printr-o lipsă de încredere în măsurile care au fost luate de Grecia? Sau în ce fel se pot explica lucrurile? Și dacă sunteți de părere că această presiune exercitată de către piețe se uh, exercită numai asupra acestui stat sau asupra tuturor statele, statelor din zona euro. Și acum ajung la final. Există posibilitatea ca BCE-ul um, să fie uh, examinată din nou pentru că se spune că nu este posibil ca uh, BCE-ul să ofere direct credite către statele membre pentru a evita speculațiile. Se poate să ne gândim la o asemenea politică sau să o regândim mai degrabă? Mulțumesc! Așteptăm doar să se termine interpretarea. Filip, mulțumesc, mulțumesc domnule Papademos pentru această prezentare și pentru prezența dumneavoastră alături de noi. În calitate de partid al verzilor, noi uh, respectăm independența. Sunt aici. Uh, Băncii Centrale Europene, independența Băncii Centrale Europene. Însă noi am vrea să observăm același nivel de independență al politicienilor în luarea de decizii. Și am spus deja acest lucru destul de des în cadrul comisiei noastre. De fiecare dată când BCE subliniază nevoia unei consolidări fiscale, um, într-un anumit fel, care se referă la cheltuieli, aceasta este o declarație politică pe care, pe care o faceți dumneavoastră și este în afara mandatului dumneavoastră, pentru că este o decizie politică. Decizia referitoare la cum să obținem sănătatea fiscală. Deci suntem de acord cu dumneavoastră că nu dorim să avem deficite mai mari. Acest lucru nu este sănătos și nu este sustenabil. Dar modul în care obținem acest lucru, crescând veniturile sau scăzând cheltuielile, aceasta nu este treaba dumneavoastră, este treaba noastră. Noi trebuie să luăm această decizie și noi suntem răspunzători în fața electoratului nostru în acest sens dimensiunea sectorului public în economie nu este în niciun fel un indicator al eficienței economice. Haideți să ne uităm la sănătate. Sănătatea este o chestiune care ține de sectorul privat. 16% din uh, PIB uh, în Statele Unite merge către sănătate. Așa încât vă rog, rog Banca Centrală Europeană dacă dorește să rămână independentă, să își să respecte independența uh, factorilor politici, pentru că ei sunt cei care trebuie să decidă modul în care se ating obiectivele. Mulțumesc, cred că am adunat câteva întrebări interesante pentru a răspunde la ele. Avem uh, alte, alți patru membri care doresc să adreseze întrebări, așa încât uh, nu luați în considerare tot timpul. Take them one after the other, although there are some interrelationships. Le voi, first voi aborda una după cealaltă, cu toate că există câteva relații. După cum știți, criza încă mai durează și include și riscuri suverane. s-ar putea să ajungem la o a doua rundă a crizei bancare. Nu mă aștept să se întâmple așa ceva, cu toate că este clar că sistemul bancar din zona euro și, în general, din Uniune se uh, adaptează încă sistemul de îndatorare continuă, cu toate că există semne că uh, procesul încetinește. Nu putem exclude uh, faptul că în anul viitor uh, pierderile pe împrumuturi uh, vor crește cu riscul uh, unui uh, lup de feedback negativ pentru economia reală. Bineînțeles, materializarea riscurilor suverane și a incertitudinilor în legătură cu stabilitatea fiscală duc la creșterea incertitudinilor în sistemul bancar. Însă, în general, sunt de părere că am ieșit din criză în, în sistemul bancar și redresarea așteptată a economiei, chiar dacă este moderată, va ajuta să ducă la uh, evoluții pozitive. S-a sugerat de către alții că fiscalul de consolidare fiscală care reduce deficitele fiscale de la un nivel foarte înalt la sub 3% ar putea să ducă la o depresiune economică. Eu aș spune că, în mare, nu ar trebui să ajungem la concluzia că consolidarea fiscală pe o perioadă de mai mulți ani va avea efecte globale adverse asupra creșterii economice și performanței economice. Aș spune chiar din contră și este important să facem distinția între efectele temporare pe termen scurt, care ar putea să fie adverse ale consolidării fiscale, și uh, efectele permanente pozitive pe termen lung, care sunt de așteptat. Și din acest motiv, consolidarea fiscală și sustenabilitatea finanțelor publice sunt considerate un obiectiv politic principal, pentru că dacă nu se iau aceste acțiuni, atunci impactul asupra ratei dobânzii și asupra sectorului privat vor fi adverse pentru activitatea economică. Deci, obiectivul unor finanțe publice sănătoase și sustenabile este să susțină creșterea economică pe termen lung. M-aș aștepta ca în statele care își asumă ajustări fiscale semnificative pe termen scurt să se beneficieze pe termen lung de efectele acestei ajustări fiscale datorită costului mai scăzut de finanțare la sfârșit și resurselor Uh, care vor fi disponibile în economia privată. Uh, pe vreme ce consolidarea fiscală continuă, uh, încrederea în Grecia și celelalte state va reveni și ajustarea fiscală este combinată cu reformele structurale care ajută la productivitatea economiei și cresc competitivitatea internațională. Este un canal tradițional prin care vom susține activitatea economică. Sunt de acord că în ultimii câțiva ani eh, supravegherea economică, supervizarea economică în zona euro și în Uniunea Europeană nu a fost suficient de adecvată. Nu doar în susținerea disciplinei fiscale necesare, în special în momente prielnice, pentru că atunci trebuie să, să creăm tampoane fiscale pentru a face față problemelor dintr-o recesiune. Dar de asemenea, supervizarea fiscală nu a fost suficient de eficientă, nu atât în monitorizare, pentru că aceasta a avut loc, dar, dar în evaluarea implicărilor unor divergențe în creștere pentru competitivitate și a dezechilibrelor financiare care au avut efect asupra economiei țărilor care au suferit, dar și asupra coeziunei economiilor din zona euro. Dacă privim în viitor și m-am referit la acest lucru în discursul meu introductiv, ne așteptăm ca, pe de o parte, consolidarea pactului de stabilitate și creștere și a uh, cadrului instituțional care împiedică dezechilibrele fiscale să uh, fie un factor pozitiv și în același timp supervizarea fiscală să uh, susțină acțiunile potrivite pentru a duce la creșterea competitivității și a coeziunii în zona euro. Și se pot face propuneri în acest sens. În legătură cu BCE în negocieri, BCE este unul dintre parteneri împreună cu Comisia Europeană, dar și cu FMI, un partener care va contribui, contribui la pregătirea acestui program împreună cu autoritățile grecești. acest program care trebuie să fie finalizat înainte de activarea oricărui mecanism de susținere financiară. Vom pune accentul pe probleme care privesc uh, ajustarea fiscală și revin la întrebarea anterioară. Vom pune accentul și pe reforme care să ajute la uh, creșterea competitivității economiei grecești. Și președintele a spus uh, de mai multe ori acest lucru, este important în economiile europene ca politicile naționale, fiscale, piața de muncă, reforme structurale, să fie gândite și implementate în, acea, în așa fel încât să fie co- coerente cu obiectivele uh, BCE și de a menține inflația sub 2%. Aceasta este reperul fundamental pentru uh, implementarea acestor politici fiscale, pentru că nu se poate prevedea ca ratele naționale să devieze pe termen mediu uh, foarte mult de la această cifră. Este un reper care ne poate ghida în domeniul fiscal și pe piețele de muncă. Implicarea practică a BCE se referă la activitatea sa ca un agent de facilitare a plăților, însă BCE nu va uh, acorda finanțare. Da, avem constrângeri de timp uh, în legătură cu presiunile de piață care au dus la o reacție a pieței și au dus la întrebări în legătură cu sustenabilitatea fiscală a Greciei și capacitatea acestei țări de a își refinanța debitul pe termen scurt. Au existat factori care au avut un rol important, însă eh, este important acum să privim în viitor și să ne asigurăm că acest proces va fi, se va termina eh, în mod corespunzător. În legătură cu accentul pe care îl pune BCE pe partea de uh, cheltuieli, suntem de acord că dimensiunea sectorului public nu este în mod necesar un indicator al eficienței, însă deseori uh, așa se întâmplă. Deci dacă privim uh, state timp de un anumit număr de ani și cu toate că există contraexemple cu un sector public eh, eficient, în multe cazuri există eh, situația contrarie. Și ceea ce spunem noi nu este politic. Eh, și am spus în remarcile mele introductive, punând accentul pe partea de cheltuieli, experiența ne-a arătat că aceasta este cea mai eficientă modalitate de a ajunge la o reducere a dezechilibrelor fiscale. Dacă uh, această reducere poate fi făcută în alte feluri, este responsabilitatea autorităților economice, însă noi ne bazăm pe experiență. Mm, nu este o declarație politică, ci doar o referire la ceea ce ne-a arătat uh, experiența istorică. Ca de obicei avem o problemă pentru că punem întrebări care au nevoie de care solicită răspunsuri detaliate. Mai există șase persoane pe listă. Închidem lista acum. Dau cuvântul tuturor celor șase vorbitori. În teorie avem în jur de patru minute, însă vom depăși uh, puțin timpul cu un sfert de oră, pentru că nu am putut începe la ora stabilită. Vă rog să puneți o singură întrebare și să rămâneți la un minut. Domnul Huntis începe. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Παπαδήμα, κύριε Αντιπρόεδρε. Vă mulțumesc, domnule Papanos, domnule vicepreședinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că ați venit și pentru prezentarea dumneavoastră. Întrebarea pe care vreau să o pun privește bineînțeles, Grecia. Însă răspunsul dumneavoastră nu va fi uh, dat în calitate de grec, ci ca președinte al BCE. Vă pun următoarea întrebare. Ce sentiment aveți la BCE în legătură cu participarea femeii în afacerile europene? De ce este necesară participarea femeii? Uh, ce concluzie trageți? Vă îngrijorează acest lucru? Uh, Banca Centrală Europeană consideră că există ceva mai spectaculos sau mai dramatic care uh, se va întâmpla în viitor? Dacă Fondul Monetar internațional impune reguli noi pentru că consideră că programul de asanare bugetară nu este convenabil, care va fi atunci rolul BC în cazul unui dezacord. Vă mulțumesc. Vă rog să fiți succinți, pentru că nu este corect pentru domnul Papadimos să îi lăsăm 3 minute pentru a răspunde la 20 întrebări. Urmează Sven. Very briefly. Foarte pe scurt, citind raportul nostru anual, aș vrea să subliniez că eu cred că problema dezechilibrelor interne și diferențelor între statele membre nu este suficient abordată din punctul meu de vedere este foarte bine abordată în ce privește finanțele publice, dar când vine vorba de politica monetară și efectele acesteia, zice că raportul este destul de slab. Dincolo de asta nu voi mai pune o întrebare, ci voi face un comentariu că după o vizită pe care am uh, făcut-o la BCE, suntem foarte preocupați de drepturile sindicale în instituția dumneavoastră și cred că trebuie să urmați standardele internaționale în ce privește modul în care uh, abordați organizarea sindicală a propriilor noastre angajați și trebuie să faceți ceva în acest sens. Mă voi limita la aceste comentarii pentru a uh, nu depăși timpul. Mulțumesc exact un minut. Catherine Styler acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Papademos. Vreau doar să pun o întrebare rapidă care sunt uh, lecțiile cheie pe care trebuie să le învățăm din criza elenă și mă la pagina 158 din raportul nostru anual. Mulți comentatori vorbesc despre faptul că Portugalia este și ea într-o situație îngrijorătoare și la pagina 158 se spune că Portugalia uh, începește riscurile înalte față de sustenabilitatea finanțelor uh, Uh, publice este de fapt la un risc mediu alături de Belgia, Franța, Luxemburg, uh, Germania și alte țări din zona euro și eu sunt îngrijorată că dacă nu învățăm lecția elenă cum trebuie, uh, nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla în viitor cu alte țări. Și în fine pot să vă um, întreb, pentru că ați fost, cum spuneam, că sunteți la sfârșitul mandatului noastră, cine vă va înlocui în viitor? Mulțumesc! doamna președinte. Comisia a aprobat uh, deja această înlocuire. Domnul Victor Constanțiu. Următorul uh, vorbitor este Udo Buman. Herr Papademos, im Domnule Papademos, în numele socialiștilor și democraților de aici din Comisia, vă mulțumesc pentru activitatea din ultimii ani. Vă mulțumesc pentru modul în care ați comunicat cu Comisia noastră. Noi ne aflăm într-o situație dificilă. Nu numai Grecia este afectată, ci și multe alte țări, iar Comisia a adus în discuție faptul că avem nevoie de un mecanism european. Uh, domnul Ren a vorbit despre o facilitate europeană care să garanteze că vom uh, asigura o finanțare uh, lipsită de speculație statelor membre. Domnule Papademos, mă interesează care este poziția dumneavoastră, părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această propunere și, pentru că este ultima întâlnire cu noi, nu am nimic împotrivă dacă uh, veți răspunde exprimând cât se poate de liber părerea dumneavoastră personală și dacă nu vă veți, nu veți rămâne legat strict de poziția oficială a BCE. În regulă, ultimii doi uh, vorbitori, uh, doamna Langen și apoi doamna Gheori. Werner Langen, domnule Langen, nu mai doriți să luați cuvântul? Atunci, Anica. Mulțumesc, doamne președinte. Am două întrebări. Pe de o parte, um, reforma privind domeniul supravegherii Vă rog să nu vorbiți atât de repede. Deci, prima întrebare se referă la reforma în domeniul supravegherii. Ați spus că este foarte importantă această supraveghere a piețelor, reforma sistemului și ar fi bine ca uh, aceasta să uh, intre în vigoare de la 1 ianuarie. În Parlamentul European vorbim tot mai des despre o soluție europeană, mai ales în ceea ce privește sectorul bancar. Uh, Uh, și activitatea lor transfrontalieră. Uh, dorim să avem o autoritate de supraveghere europeană, iar la Consiliul ECOFIN și la propunerea Comisiei uh, să mergem mai departe pe aceeași direcție și anume pe autorități de supraveghere naționale care să conțină elemente europene. Parlamentul European propune însă o soluție europeană, iar Comisia și Consiliul nu sunt atât de ambițioase. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? În al doilea rând, o întrebare foarte scurtă în uh, comitetul director a um, pentru noi ar, ar fi important să fie reprezentate și țări care uh, nu sunt uh, membre, uh, țări membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumim. Try to answer those questions. Vă rog să încercați să răspundeți la aceste întrebări cât mai repede cu putință, domnule Papademu. Vă mulțumesc foarte mult. În ce privește implicarea femeii, femeii Uh, oricum ar fi trebuit să participe cu oferirea de expertiză și susținere tehnică și s-a luat o decizie ca în cazul activării mecanismului de susținere financiară, financiară uh, atât țările din zona euro cât și femei vor contribui la acesta. Cred că e o soluție funcțională și ce este important este că programul pregătit, așa cum am spus mai devreme, uh, trebuie să fie implementat la timp și să țintească rădăcinile crizei structurale din Grecia. Și cred că nu vor fi dificultăți să ajungem la o poziție comună, poate eventuale diferențe în timpul negocierilor vor fi nivelate în mod eficient și se va ajunge la un acord și cred că toate instituțiile implicate, ca și guvernul elen, au aceleași obiective. Cred că raportul nostru anual subliniază suficient dezechilibrele interne din economiile zonei euro, dar în mod clar și din uh, audierile președintelui și prezentările pe care acesta le-a făcut și în alte forumuri, forumuri Uh, importanța reducerii uh, dezechilibrelor și problema competitivității reprezintă probleme pe care le-am subliniat în mod enfatic și sistematic în ultimii ani. Și vreau să spun că în ultimii câțiva ani pozițiile, începește uh, sindicatele din BCE, pozițiile acestor sindicate au fost întărite, după cum știți, recent am recunoscut aceste sindicate. Lecțiile cheie privind uh, criza fiscală elenă cred că sunt învățate mai întâi de toate în Grecia, acolo unde atât autoritățile cât și publicul larg înțeleg complet nevoia de a realiza de a ajunge la o situație fiscală solidă și de a implementa reforme pentru a face mai eficientă economia. Uh, probleme similare, dar în grade diferite, uh, există în alte țări. Unele au mai multe lucruri de făcut în ce privește politica fiscală, altele trebuie să facă progrese serioase în îmbunătățirea competitivității și cred că există o experiență uh, a acestor evenimente recente care a reprezentat un fel de semnal de alarmă și care a determinat anumite ajustări de politici pentru a reface nivelul de competitivitate și situațiile și echilibrele fiscale. Deci, uh, s-ar putea spune că există și un efect pozitiv uh, al crizei din Grecia asupra altor economii care se confruntă cu probleme similare. Facilitatea monetară europeană pe care ați descris-o, cred că este un proiect foarte mare și foarte important și dificil și depinde foarte mult de cum mi se vor defini trăsăturile directoare. Eu personal, dar asta e și părerea BCE, cred că în primul rând, în viitorul imediat, ar trebui să întărim uh, cadrul instituțional existent și să-l completăm, să întărim pactul de stabilitate, dar și să completăm procedura de supraveghere, pentru că întărirea și extinderea supravegherii este cea care va preveni viitoare crize. Și cred că, de fapt, uh, accentul trebuie pus pe prevenirea crizelor uh, nu doar pe mecanisme care pot să te ajute să lupți cu o criză odată ce a izbucnit deja. Mecanismele exacte care trebuie implementate, e, aici la această întrebare, trebuie să ne, la această chestiune trebuie să ne gândim cu mare grijă, pentru că ele trebuie să respecte prevederile tratatelor și în special Uh, prevederea că nu vor fi niciun fel de acțiuni de salvare financiară. De asemenea, uh, trebuie să respecte principiile de evitare a hazardului moral și, în al treilea rând, trebuie să stabilească un mecanism eficient care, pe de o parte, să ajute la uh, rezolvarea unei crize, dar, pe de altă parte, să impună și anumite ajustări care să contribuie la prevenirea unei crize similare în viitor. Și ultimul, ultimele două comentarii care au fost făcute în ce privește reforma sistemului de supraveghere, apreciem ideea că Parlamentul European și această comisie au opinii foarte clare pe aceste probleme, dar cred că în acest moment propunerile comisiei, privind în special uh, pilonul de macroprudențialitate, sunt potrivite și realiste în acest moment. E adevărat că supervizarea cotidiană rămâne la nivelul autorităților naționale, dar totuși uh, reforma în domeniul uh, macroprudențial implică și o întărire semnificativă a cooperării în domeniul supervizării, dar și în ce privește gestionarea potențialelor uh, crize ale viitorului. Și cred că ar trebui să mă opresc aici, pentru că nu vreau să încalc limitele răbdării dumneavoastră. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Sunt sigură că putem să vă uh, ținem aici până la încheierea ședinței din această dimineață și să tot discutăm. Din nefericire avem foarte multe lucruri prin care trebuie să trecem, incluzând și unele voturi și pachetul de supervizare. Dar pentru că este ultima dată când vă mai aflați în fața comisiei, vreau să vă mulțumesc din nou pentru eforturile făcute de-a lungul anilor și pentru modul în care ați încercat să răspundeți cât mai bine la întrebările noastre într-un uh, timp uh, mult, mult prea scurt. Uh, vă mulțumim foarte mult și vă dorim uh, toate cele bune în viitor. Mulțumesc foarte mult, apreciez foarte mult uh, ocazia de a apărea în fața comisiei noastre. Vă mulțumesc. În regulă, dragi colegi, atunci trecem imediat la uh, voturi. Vă las câteva minute să vă organizați cu listele de vot și așa mai departe. Și ca să uh, pot și eu să îl conduc pe oaspetele nostru. My colleagues, I hope you've all got voting. Dragi colegi, sper că aveți uh, car- uh, cardurile de vot la noastră dacă trebuie să verificăm vreun vot. Right, where's the hammer? Okay. the way. Okay, members. Um, if we could try to make a start, I think. Haideți să începem. Sper că nu va fi un subiect uh, prea controversat faptul că se ridică în sfârșit jaluzelele. Ele au fost păstrate uh, coborâte pentru că s-a înregistrat discuția cu președintele ECB, BCE și lumina ar fi creat probleme înregistrării, dar acum uh, o să avem lumină naturală care să cadă asupra proceselor noastre democratice și cred că primul vot pe care îl avem se referă la punctul 10 de pe ordinea de zi, regulamentul de acceptare pe categorie autovehiculelor, și mi se spune că putem vota în bloc doar dacă nu are cineva obiecții. Nu văd nicio obiecție, atunci putem să votăm în bloc textul origin, original și întrebarea 5A9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă votul asupra proiectului de raport astfel amendat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și, evident, se adoptă. Trecem la punctul 11, care este uh, proiectul de rezoluție privind regulamentul de acceptare pe categoria autovehiculelor. Avem câteva compromisuri, dar care nu cred că sunt foarte dificile. Mai întâi, amendamentul 1 de la grupul socialiștilor și democraților. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că acum trecem la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Trecem la paragraful 3 din textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Paragraful 4 din partea socialiștilor, cine este pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Comprom- compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, mergem la versiunea originală a punctului 6, la paragraful 6. Bun, deci presupun că trebuie să votăm paragraful 6 din textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Acum Nu, avem o mică problemă cu culorile care au fost date uh, acestor 6B uh, nou, cine este pentru împotriva abținere adoptat. Și acum, în fine, putem merge la compromisul C. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Putem să trecem acum la compromisul E, partea A. Cine este pentru? Încă o dată. Compromisul E, partea A. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că ar trebui să verificăm votul. Putem deschide votul. Votul este deschis. A votat toată lumea, în afară de doamna Luling. Cine mai are dificultăți cu votul electronic în afară de doamna Luling? Credeam că am votat? Nu. Votăm din nou. Redeschidem votul. Deci, votul este deschis. Votul este închis. Acum votul s-a închis. Vă rog să închideți votul. În regulă, votul este închis. se respinge cu 20 pentru 23 împotrivă. Și atunci trecem la compromisul E, partea B. Cine este pentru? Nu votează nimeni? Vă rog, trebuie să ridicați mâna. Nu pot să îi număr numai pe coordonatori. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este aprobat. Compromisul. Vreți realmente să verificăm? Compromisul E, partea C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Trecem la 7D. Cine este pentru? Este un amendament PPE și mă gândeam că vreți să-l votați cei de la PP. Cine este pentru, o să număr uh, uh, și o să pierdeți voturile. Jean-Paul, crezi că poți să-ți determin grupul să voteze? Seven D. I see all those in favor. 7D. Deci cine este pentru? All those in favor. Cine este pentru? Those. All right, those against. Împotrivă, abțineri, aprobat. Compromise F. Compromisul F, partea A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F, partea B, toți pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 8 GUE. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. Compromisul H, partea A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul H, partea B, cine este pentru, este vot separat, deci avem trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. Așadar, prima parte a compromisului H. Prima parte a părții B a compromisului H. Votul este deschis, votul este închis și da, este adoptat. Deci acum trecem la partea a doua. Cine este pentru? Cine este pentru? Știu, este a doua primă parte, spune doamna președinte. Deci toată, toți cei care sunt pentru vă rog să votați. Împotrivă. Abțineri. Cred că se aprobă la fel ca și uh, cel dinainte. Și a treia primă parte. Voi verifica dacă vreți. Haideți să verificăm electronic partea a doua atunci. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate vastă. Și acum vom trece la votul celei de-a treia părți. Cine este pentru? Cea de-a treia, primă parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă și aceasta, dar mai bine să verificăm electronic dacă am făcut-o și în cazul celorlalte. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Compromisul a. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la punctul 9C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, Compromisul J, partea A. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, partea B. Nu. Partea B devine caducă. Trecem la punctul 12. Din partea socialiștilor și democraților, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 13 Cine este pentru? Împotrivă. Mm, vom vota în bloc și citatele, însă suntem la uh, aliniatul 13. Against abstentions that is adopted. Se adoptă. Putem să votăm citările în bloc Toată lumea este de acord? Deci citările în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă toate. Permiteți-mi o secundă să vedem unde am ajuns. Ok, right, there's new... Bun, deci avem nou considerent A din partea PPE-ului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă și toate celelalte, uh, considerentul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, considerentul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, un nou uh, considerent C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, considerentul D, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nou considerent H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un nou considerent L din partea PPE-ului pentru Jean-Paul este considerentul tău pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Considerentul L este compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci cel din textul original devine caduc. Un nou uh, considerent LA din partea PPE-ului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul LB din partea ECR pentru, împotrivă, abține, împotrivă, Vom verifica electronic, pentru că nu sunt sigură. Deci, considerentul LB, nou, din partea ECR. Este un pic confuză situația, însă cred că am înțeles cum stau lucrurile. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul M din partea GUE pentru împotrivă, abțineri, se adoptă considerentul M din partea socialiștilor și democraților, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă noul uh, considerent MA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să vedem dacă am votat tot. Da. Bun, acum votăm textul astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări cuiva. Aș spune secretariatului care a lucrat foarte din greu pentru a uh, face această sinteză. Trecem acum mai departe la punctul 12 Trebuie să citesc că uh, observațiile președintelui a fost uh, este o posibilă amânare a votului din plenară referitoare la aceste puncte, pentru că conferința președinților, președinților a decis pe 22 aprilie să amâne uh, decizia asupra următorilor pași privind uh, um, liniile directoare uh, privind ocuparea și uh, acest domeniu. De aceea suntem de părere că Consiliul nu oferă Parlamentului suficient timp pentru a răspunde. Acest lucru este foarte important pentru uh, Comisia de Ocupare. Există o obligație uh, de a lor de a aștepta un aviz din partea Parlamentului. Uh, așa încât vom uh, discuta mai târziu astăzi la întâlnirea coordonatorilor cum vom proceda mai departe, deci dacă vom vota uh, asupra acestor puncte săptămâna viitoare sau dacă vom face uh, un vot ulterior, vom fa face acest lucru după o altă comunicare din partea lui Oli Ren. Așa încât, pe moment, vom aborda doar uh, întrebările orale. Nu e ca și cum ar fi dispărut punctul de pe ordinea de zi, ci avem această solicitare în partea uh, conferinței președinților și anume că trebuie să uh, ne gândim mai bine unde ne aflăm și cum dorim să procedăm mai departe. Bun. Uh, dar asta nu înseamnă că nu putem să luăm deciziile în cadrul comisiei noastre, deci la acest nivel. Bun, acum trecem mai departe la vot. Întrebarea aliniatul 1 din textul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 1, uh, înaintată de socialiști, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 2, depusă de socialiști, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 3, Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 5 a fost revizuită de ALDE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea nu. Asta a fost. Restul devine caduc. Deci, textul original și acesta a devenit caduc, așa încât vom vota textul astfel amendat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și acum Următorul punct pe ordinea de zi este un nou schimb de opinii privind amendamentele referitoare la uh, pachetul de supraveghere, de supervizare. Cred că experiența din trecut ne-a arătat că uh, foarte multă lume dorește să vorbească, să ia cuvântul referitor la acest subiect și nu sunt sigură că vom avea suficient timp pentru a proceda astfel, pentru a-i include pe toți în discuție și o să uh, avem și două runde de intervenție din partea raportorilor. În acest sens, îi voi ruga pe toți să fie cât mai succinți și dacă putem să începem cu o scurtă intervenție uh, din partea fiecărui raportor care să se axeze în particular pe rezultatele uh, negocierilor referitoare la amendamentele de compromis. Le reamintesc deputaților că încercăm să votăm în continuare asupra acestui punct. Avem 10 uh, minute avans, însă nu aș vrea să uh, ne privesc de cele 10 minute, așa încât cred că ar trebui să continuăm discuțiile, deci să începem să discutăm despre punctul 13 de pe ordine de zi. Timpul este uh, relativ după cum ar trebui să știe toată lumea, așa încât voi da întâi cuvântul raportorului uh, pentru a vorbi despre Autoritatea Bancară Europeană și cred că cu cât sunteți mai succinți, cu atât avem mai multe șanse de a interveni și a doua oară. Corto și le prometo că seré preciso. E... Eh, mm, nu știu dacă pot promite să fiu concis, dar pot promite să fiu precis orice uh, raport parlamentar este un exercițiu colectiv, însă în acest caz se aplică și mai mult această regulă pentru că suntem într-un teritoriu necunoscut și în al doilea rând pentru că avem nevoie ca toate rapoartele pe pachetul de supraveghere să fie bazate pe o filozofie similară. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor celor care ne-au dat uh, avizul lor, alte comisii care au adoptat acest raport cu o majoritate largă. Este vorba despre un exercițiu în uh, plină desfășurare. Avem încă o întâlnire astăzi pentru a lucra asupra uh, pozițiilor diversilor raportori și continuăm, voi continua să lucrăm în uh, votul în comisii și înainte de votul în plenară. Avem nevoie de o poziție foarte fermă în Parlament pentru negocierile cu Consiliul, uh, care au o situație destul de neclară în acest moment. Uh, la amendamentele depuse pe textul consolidat aseară, este vorba despre un exercițiu provizoriu, există lucruri care se vor mai schimba în timp. Colegii vor vedea aceste amendamente pe măsură ce apar în raport în timp real. În amendamente am ținut cont de rapoarte parlamentare anterioare uh, care datează până în anul 2000 și raportul doamnei Ferreira în legătură cu gestionarea crizei toți raportorii și eu ne-am bazat pe textul Comisiei și nu pe textul Consiliului. Uh, textul Consiliului a fost evaluat de coordonatorii grupurilor principale și a fost considerat inacceptabil din punct de vedere al ambițiilor Parlamentului. Raportul meu se bazează pe trei principii. Este vorba de o piață unică în care să nu existe fragmentări, avem nevoie de o supraveghere mai bună și trebuie să evităm riscurile pentru contribuabili și de asemenea să evităm ca costurile crizei să fie suportate de către contribuabili în viitor. De aceea, noul considerent 4, care reflectă amendamentele din partea diverselor grupuri politice și care spune că garanția publică corespunde cu stabilitatea sistemului, solvabilitatea, echitabilitatea, protecția deponenților și așa mai departe. Se explică că trebuie să facem un efort în reglement, prevederile de reglementare și să nu credem că piețele se reglementează singure în legătură cu discrepanțele între textul Comisiei și cel al Consiliului. Textul Comisiei vorbește despre standarde tehnice, fără să țină cont de ceea ce a spus tratatul de la Lisabona ulterior. Conform cu raportorii Sanchez Presedo și domnul Balț, am făcut uh, o distinție între două categorii de standarde. Standarde. Standarde de bază și standarde de aplicare primele scad sub incidența articolului 193. Am avut o autoritate mai puternică decât cea propusă de către comisie. doar în funcție de principiul proporționalității. Pentru a compensa această autoritate suplimentară, avem un rol mai important al Parlamentului European. Trebuie să fim informați de toate propunerile făcute, motivele din care Comisia decide să le amendeze sau să nu le aplice. Avem și actele delegate și trebuie să uh, ne exprimăm în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor. Uh, un grup de persoane uh, interesate și de actori implicați și-au exprimat poziția în legătură cu impactul acestor standarde. Cum ajungem la deciziile care nu au un conținut standard și ca acestea să fie obligatorii? Uh, Formula pe care am inclus-o și care decurge din multe amendamente consolidate se bazează pe trei piloni. Informații către Parlament în legătură cu tipul de ghidare propus, informații în legătură cu care state respectă standarde și publicarea măsurilor care au fost adoptate în caz de neconformitate. Cred că acestea sunt standarde uh, de bun simț. Dacă o instituție nu se conformează, se poate cere o creștere a cerințelor de capital. Colegiul de supraveghere uh, uh, cerea un rol de mediere obligatoriu în uh, textul comisiei, care nu a fost reținut. Pe lângă implementarea standardelor care se aplică instituțiilor care fac tranzacții transfrontaliere. Problema principală care apare acum este supravegherea instituțiilor sistemice instituții de dimensiuni europene, prin analogie cu ceea ce s-a făcut în cazul fuziunilor europene. Am făcut uh, aluzie la raportul Turner. Dacă regulile nu funcționează, trebuie schimbate. Uh, aceste schimbări sunt posibile atunci când creștem profilul național în modul de supraveghere al statului gazdă, uh, dând puteri suplimentare în ceea ce privește sucursalele, filialele, uh, în legătură cu ceea ce fac băncile, uh, anumite tipuri de bănci care lucrează pe teritoriul respectiv. Este o inițiativă compatibilă cu piața internă. Uh, au avut loc mai multe uh, lucruri între timp. A apărut uh, un raport în legătură cu asocierea sectoarelor bancare. Este un raport de acum două zile. Apare acolo un considerent 4A care spune foarte clar că trebuie să aibă loc să existe o contribuție financiară din partea sectorului pentru a contracara criza. după strategia Europa 2020 uh, și în Europa a apărut această idee ca sectorul bancar să contribuie la uh, finanțarea ieșirii din criză. Cei care au văzut presa economică știu că această dezbatere este încă în curs în, des- în Statele Unite și uh, inițiativa respectivă nu a trecut datorită a trei voturi. Care sunt diferențele în legătură cu raportul original? Există o coaliție de patru raportori în legătură cu sistemul de supraveghere europeană. Trebuie să, ex- aibă, să existe mai multă democrație, să profităm de cunoștințele de pe teren al uh, a autorităților de supraveghere naționale, pentru că autoritățile europene pot supraveghea doar prin intermediul agențiilor de supraveghere uh, naționale. Pentru a defini instituțiile sistemice, acest noi facem o propunere în textul consolidat pentru a pune accentul pe aspectul de risc din sector. Ceea ce este important este activitatea de gestionare a riscului, expunerea la risc și interconectivitatea diverselor instituții. Se prevede și o clauză de revizuire și comisia va trebui să ne trimită în termen de șase luni măsurile și propunerile de regulament necesare pentru a defini un cadru care deja se schițează, un cadru uh, care încă nu este foarte precis. Uh, trebuie să existe și un mecanism de rezolvare a conflictelor uh, tratate în raportul Ferreira. Trebuie să existe unitate în sistemul bancar care să urmeze Uh, toate fazele unui conflict. Toți raportorii suntem de acord că trebuie să evităm hazardul moral. Această intervenție va fi doar o intervenție de ultim recurs. nu are foarte mult sens ceea ce am citit în legătură cu Irlanda, că fondurile de depunere naționale asigură garanții diferite. Aceste fonduri care sunt prefinanțate de către instituțiile financiare. Deci, uh, aceste condiții vor varia în funcție de risc, în funcție de criteriile dashboard-ului care a fost creat pentru a evalua situația în fiecare sector. Am uh, reluat uh, votul domnului Kriner și uh, al doamnei Luling. Regula va fi o majoritate simplă. Uh, pentru orientări și pentru un impact bugetar. Pentru clauza responsabilității finale, am făcut o serie de modificări în textul inițial. Marea majoritate a deputaților au prezentat amendamente care nu uh, uh, susțin o decizie individuală a unui stat membru care vizează o autoritate de supraveghere. după un recurs și după ce Consiliul a fost sesizat de caracterul de suspendare. Atunci când există o problemă, trebuie ca celelalte instituții să intervină. Atunci când se spune că o instituție are impact bugetar, trebuie să se explice în ce constă acest impact va fi nevoie de un studiu economic și în sistemul de votare uh, trebuie să existe o prezumție de legitimitate, legitimitate a instituțiilor bancare europene. Va trebui o majoritate simplă pentru a revoca această decizie a autorității bancare, însă pentru revocarea deciziei va trebui o majoritate calificată. voi încheia cu un apel pe care îl lansez. Am prezentat uh, raportul în versiunea consolidată uh, cu diversele paragrafe și compromisuri, um, cu amendamentele pe care le reiau. Totul este provizoriu. provizoriu. Negocierile sunt încă în curs. Uh, mai avem o întâlnire astăzi la ora 12 și așadar nu a început procedura de vot. Este posibil ca votul în comisia noastră și uh, înainte de votul în plenară să uh, intervină modificări. Marea negociere va avea loc cu Consiliul. Poziția noastră va fi una foarte uh, fermă și în aceste negocieri, ca și în trecut, uh, sunt deschis tuturor sugestiilor colegilor, uh, oricăror propuneri pe care mi le veți face. Uh, doriți să lucrăm asupra acestui text consolidat, aș dori să spun că secretariatul a făcut o activitate remarcabilă integrând toate amendamentele Uh, în acest text. Suntem în contact cu dumneavoastră și vom continua. Acum că am propus aceste idei pe care toată lumea le cunoaște, vă reamintesc că domnul comisar Barnier la Ecofin a prezentat noțiunea unui fond de rezervă. Există un acord de principiu pe unele puncte și dezacorduri pe alte puncte. Sperăm că totul va trebui uh, terminat în timp util. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente pentru a îmbunătăți acest raport de o importanță capitală. Mulțumesc că vom lua pe toți raportorii sau pe supleanți din partea autorității piețelor, Sven. Uh, Mulțumesc. Nu pot decât să repet uh, și de aceea să repet ceea ce a spus colegul meu și de aceea voi încerca să fiu cât mai uh, succint. Și anume, în primul rând există o colaborare foarte bună între diferiții raportori, cu secretariatul și cu raportorii din umbră, dar trebuie să spun că metodologic vorbind uh, e o provocare reală, pentru că avem trei rapoarte foarte apropiate unul de celălalt, uh, nu diferă în mod foarte semnificativ, pentru că dacă ar fi diferențe foarte mari, atunci am fi ridicol și n-am fi coerenți și uh, în același timp aceste rapoarte trebuie să fie legate de activitatea pe ESRB și dacă aducem la oaltă toți raportorii și raportorii din umbră, nu poți uh, stabili niciodată la care toată lumea să se întâlnească și atunci întâlnirea n-ar avea niciun rost. Deci e foarte greu să discuți cu toți cei care sunt implicați. Deci eu, raportor ESMA, uh, pentru mine este foarte relevant ce cred raportorii pe EBA, pe European Banking Authority sau pe celelalte instituții, pentru că e foarte important și e imposibil să discut ă, cu toți în detaliu. Deci avem o problemă de calitatea informației între diferiții, ă, care se circulă între diferiții raportori. Așadar, vă îndemn să spuneți ce vreți să schimbați față de propunerea Comisiei Bun, asta e evident că ați făcut amendamente, dar dacă sunteți în dezacord cu amendamente făcute de alții sau de raportori, asta nu prea se vede. Și uh, asta înseamnă că tot acest proces legislativ se poate bloca la un moment dat. Și de aceea este important ca acum, în această dezbatere, uh, să spuneți foarte clar ce probleme aveți cu uh, celelalte amendamente, cu amendamentele celorlalți, uh, care sunt uh, subiectele specifice unde poate n-ați uh, putut să faceți amendamente, dar care până la urmă ar putea crea probleme la vot? În mod normal, dacă am avea de-a face cu un proces legislativ normal, uh, ar fi ok, dar aici, pentru că sunt atât de multe raport, rapoarte alăturate, înrudite și atât de mulți raportori din umbră, nu reușim să facem acest lucru. Deci, vă îndemn să avem o deschidere totală ca să reușim să discutăm toate problemele potențiale. În al doilea rând, sunt deschis ca întotdeauna oricărei discuții directe cu oricare dintre noastre, uh, fie că sunteți raportor, fie nu. Că e foarte important să fim deschiși uh, așadar. În ce privește amendamentele? Majoritatea amendamentelor și eu mă voi referi acum la ESMA, în ce privește uh, domeniul de acțiune al ESMA, există un uh, consens destul de mare, mai ales în ce privește protecția investitorilor, condiții egale pentru toți, prevenirea uh, arbitrajului uh, în domeniul reglementării. Toate aceste lucruri ar trebui să fie sarcini ale ESMA. În al doilea rând, unele amendamente în ce privește grupul actorilor implicați. Din punctul meu de vedere, asta nu aduc uh, mari probleme. Dezbaterea clauzei de salvgardare s-a menționat deja, deci nu o să mai uh, repet. Uh, în ce privește standardele tehnice, articolul 7 au fost multe amendamente, dar din nou trebuie să spun că nu există mari diferențe. În ce privește puterile directe, articolul 8 2.2.11, aici ar fi niște diferențe, dar am impresia că există o majoritate solidă în favoarea unor uh, puteri uh, directe mai mari. Uh, în ce privește situațiile de urgență, nu este foarte clar cine ar trebui să decidă un sistem de urgență. Eu sunt în favoarea ideii ca ESRB-ul să declare urgența, situația de urgență, dar apoi puterile să fie exercitate de comisie. Cred că din motive juridice e mai sigur să facem așa. În ce privește uh, supravegherea directă, uh, sunt diverse poziții aici care s-au tot discutat și nu le repet. În ce privește supervizarea directă, în raportul meu privind casele de clearing, casele de compensare, Uh, există diferent, diferite amendamente. Eu sunt în favoarea unei supravegheri directe a acestor case de clearing din partea ESMA și de asemenea am avut unele schimburi de opinii în ce privește posibilitatea de a interzice anumite tranzacții. Din nou, cred că situația în care ne aflăm în acest moment arată că aceste puteri, aceste competențe ar trebui să fie date către ESMA Asta nu înseamnă că ele trebuie și folosite foarte des, dar ele trebuie să existe ca opțiune în anumite circunstanțe. În fine, problema uh, Consiliului de Apel, aici cred că trebuie să spun personal că sunt destul de sceptic în ce privește legitimitatea lui și dacă sau nu aceasta ar fi o calea cea mai potrivită de a rezolva această problemă. Deci dacă e o abordare legitimă în ce privește această chestiune și dacă acest mod de a face apel împotriva unor decizii necesare e justificat din punct de vedere democratic. Așadar, mulțumesc tuturor și sunt nerăbdător să ascult opiniile dumneavoastră. Doamna Bowles, mulțumesc. Peter Skinner nu este aici, deci cred, am înțeles că domnul Uh, bun va face unele comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un lucru important și observațiile mele le voi uh, împărți pe două părți. În prima parte voi prezenta poziția raportorului meu, iar în a doua parte, dacă îmi permiteți, voi face câteva observații succinte în calitatea mea de coordonator a reprezentând socialiștii și democrații. Uh, comentarii referitoare la stadiul procedurii per total la care am ajuns și perspectiva mea referitoare la cum, cum vor evolua lucrurile. Peter Skinner este răspunzător pentru domeniul asigurărilor. El se bucură de interesul uh, arătat față de acest subiect, dar din cauza unor probleme importante nu poate să fie alături de noi. Punctul său de vedere este împărțit în mai multe domenii de competență care apar uh, prevăzute în regulament în ceea ce privește mm, sarcinile și dotarea um, capacității autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale, articolele 6 până la 20, mm, Peter Skinner susține noua definiție pe care o vom face și, de asemenea, extinderea sistemului european al supravegherii financiare, susține de asemenea rolul Agenției pentru Asigurări, un rol consolidat atunci când este vorba despre uh, delegațiile uh, și relația dintre acestea, precum și uh, testarea din punctul de vedere al stresului și uh, dezvoltarea de metodologii comune. Susține de asemenea clarificarea diverselor um, zone de influență, delimitarea competențelor um, EIOPA și colaborarea cu uh, legislația sectorială uh, cu toate că trebuie spus că um, legislația sectorială joacă un rol um, secundar. Ceea ce nu susține este ca EIOPA să fie slăbită în competențele sale, așa cum prevede Consiliul și textul Consiliului. Pe de altă parte, avertizează cât se poate de clar că EIOPA trebuie să își consolideze competențele prin ceea ce se poate face din punct de vedere juridic și practic. De asemenea, este cât se poate de precaut în ceea ce privește formularea lingvistică a textului. Citez propria sa evaluare în engleză, pentru că formularea în germană nu este uh, una adecvată. language within the necesara uh, IOPA va avea o flexibilitate necesară. Articol... În, în articolul 22 se referă la părțile interesate. El uh, susține crearea a două grupuri de părți interesate distincte în cadrul EIOPA, pe de o parte pentru domeniul asigurărilor, pe de altă parte grupul pentru pensiile ocupaționale, uh, dorește de asemenea să se implice pentru un echilibru bun între aceste două grupuri de părți interesate și uh, capacitatea acestora um, de a se consolida și în domeniile minoritare. Nu susține însă faptul că partea interesată industrială să își reducă influența. Articolul uh, 23 susține faptul ca statele membre să realizeze un studiu de impact și, de asemenea, să sublinieze efectele EIOPA și să le coreleze cu uh, inițiativele lor financiare. Ceea ce însă nu susține este încercarea Consiliului de a um, extinde în continuare clauza de salvgardare și de a o transforma într-un um, impediment în domeniul politic. În ceea ce uh, privește organizarea EIOPA în sine, articolele 23-25, domnul Skinner uh, susține funcția um, președinților uh, trebuie să existe o listă care să fie realizată de către um, Consiliul de Supraveghere. De asemenea, dorește să introducă votul prin majoritate în ceea ce privește toate deciziile importante luate la nivelul Consiliului de Supraveghere. Însă nu va susține, sau cel puțin acesta este punctul de vedere care v-a fost transmis în acest moment, uh, nu va susține crearea unui panel de experți propriu, pentru că consideră că aceasta este doar o extensie birocratică suplimentară. Sistemul european al autorităților de supraveghere europene, uh, articolele următoare, 33 până 39, există o problemă în ceea ce privește localizarea uh, Comisiei Consultative Comune de la Frankfurt și uh, propune uh, Bruse Bruselul ca locație. Celelalte subiecte, articolele 44 până și următoarele, el uh, este pentru o clarificare a acestora și pentru o uh, subliniere a rolului SIOPS în timpul procesului de uh, implementare și, de asemenea, uh, într-o oarecare măsură este de părere că acolo unde este necesar să fie invitați și reprezentanți ai țărilor terțe. Sintetizând, raportorul este de părere că EIOPA trebuie să aibă o structură puternică, însă avertizează spunând că trebuie să nu mergem prea departe uh, trebuie să respectăm niște uh, reguli bun simț în ceea ce privește supravegherea directă, în ceea ce privește întrebarea referitoare la anumite produse și servicii care să fie interzise și în ceea ce privește extinderea proceselor de decizie mai mult decât uh, dimensiunea dată în prezent. Acest lucru se referă și la fondul abordat care să fie inclus în raportul doamnei Ferera sau în alte propuneri care vor fi făcute de către Comisie. Per total, cred că poziția pe care o are în prezent domnul Skinner este prezentată în mod corect. Și acum voi trece la punctul pe care doresc să îl descriu uh, ca fiind în calitate de coordonator al grupului meu parlamentar, al socialiștilor și democraților. Această comisie, pe bună dreptate, are o inițiativă ambițioasă. Dorește să le dea cetățenilor europeni un răspuns la o situație dificilă cauzată de criza financiară și, doamnă președinte, doresc să subliniez că, conform constatărilor mele, toți cei care au participat la realizarea raportului au uh, realizat o activitate, o muncă cât se poate de răspunzătoare. Produsul nu este unul final, pentru că aici reprezentăm păreri diferite în cadrul grupurilor parlamentare, cât și între grupurile parlamentare și este firesc și nu poate să fie altfel, și anume pozițiile pe care le reprezentăm și anume absolut toate pozițiile pentru că acesta nu este un comentariu al domnului Skinner, ci este un comentariu referitor la uh, munca tuturor celor care au uh, făcut-o. Uh, această implicare este influențată de experiențele care au existat în fiecare stat membru. Uh, de aceea cred că activitatea uh, de aici este una foarte bună și că merită să ajungă în atenția opiniei publice. De asemenea, cred că trebuie să o facem cu cât mai mult calm și să o ducem la bun sfârșit în interesul tuturor cetățenilor europeni. Cred că um, această activitate este pe mâini bune, însă doresc să fac o observație pentru că ne aflăm în faza finală a pregătirii acestui document. Cred că trebuie să ne concentrăm cât se poate de puternic în acest moment pentru ca pozițiile să fie armonizate pentru a ajunge la un consens cât se poate de larg în cadrul comisiei și astfel poate să subliniem și să luăm în considerare um, particularitățile necesare care există în fiecare ramură industrială. Domnul Skinner ne atrage atenția că anumite um, sectoare um, se prezintă altfel din punct de vedere al asigurărilor uh, vis-a-vis -vis de uh, perspectiva băncilor. Și sigur va trebui să ținem cont de acest lucru. Cred că în acest moment nu putem să procedăm altfel decât să Uh, implicăm și secretariatele politice din grupurile noastre financiare. Ele trebuie să participe la negocierile finale, pentru că altfel nu va exista nicio posibilitate de a reuni produsele uh, realizate până acum, de a le uh, negocia și de a ajunge la un consens potrivit în cadrul grupului parlamentar. Pentru că, până la urmă, nu mai este o întrebare care vizează numai rezultatul, un produs bun, ci o chestiune de comunicare. Și dacă ne aflăm într-o asemenea situație, dacă vom ajunge într-o asemenea asemenea situație și sunt sigur că vom mai discuta și la întâlnirea coordonatorilor despre acest lucru astăzi de după amiază. Deci dacă vom ajunge într-o asemenea situație în care va trebui să alegem între a termina un produs bun sau a lucra rapid, atunci eu sunt pentru un produs bun. Dacă avem nevoie de mai mult timp, dacă se dovedește acest lucru și se dovedește că ar fi bine să nu votăm pe 4, ci uh, la o altă dată, atunci sunt pentru, pentru că în ierarhia mea produsul bun este mai important decât un calendar bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum trecem la Silvi Gulea. Mulțumesc, doamna președinte foarte rapid, pentru că lucrăm într-o manieră colectivă, nu mai trebuie repetat ce spunem, însă, într-adevăr, e foarte bine să fim ambițioși, trebuie să lucrăm cât mai rapid fără să afectăm calitatea, asta e un alt lucru cert. Trei comentarii pe textul meu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut amendamente în ansamblu constructiv. Am avut recent o reuniune a raportorilor din umbră. De asemenea, mulțumesc secretariatului pentru că a avut o treabă foarte bună. Cred că nu suntem foarte departe de un acord. Mai sunt două puncte în suspensie și anume uh, în ce, uh, ce grad de deschidere ar trebui să uh, avem. Există unele amendamente care merg mai degrabă în favoarea băncii centrale și altele în favoarea unui grad mai mare de deschidere către băncile centrale. Apoi este de dorit ca Comitetul European pentru Riscuri Sistemice să-și facă publice deciziile sau mai degrabă să amenințe că le face Uh, publice. Bun, nu intru în detalii și sunt gata să îi ascult pe toți cei care au comentarii de făcut. Legătura cu celelalte rapoarte, trebuie să uh, recunosc că deocamdată suntem încă în proces de uh, lucru, nu am ajuns la final. E o întrebare cheie și anume să știm pe ce criterii agenții, autoritățile intervin direct Uh, asupra unui anumit număr de instituții. Deci cred că ăsta este punctul cel mai complex. E complex, nu e o chestiune politică. Trebuie să determinăm în ce măsură o rețea de autorități naționale nu centralizează totul și în ce măsură de la nivel european se poate interveni. Și uh, ce vreau să spun uh, în legătură cu raportul Ferreira? Am un dubiu, mai ales gândindu-mă la audierile pe care le-am avut, am un dubiu așadar asupra ideii de a stabili că anumite instituții au un caracter sistemic sau nu. Criza a dovedit că instituții de talie uneori modestă, relativ modestă, pot prezenta un real pericol și, de altfel, după toți specialiștii pe care am ascultat, atât din asigurări cât și din sectorul bancar, un număr de criterii combinate este cel care creează riscul sistemic și nu neapărat talia, dimensiunile unei instituții, a unei bănci. Și apoi eu sunt foarte sensibilă la problema concurenței loiale. Dacă facem o listă de eh, companii sistemice, atunci dăm, arătăm cu degetul un anumit număr de instituții care pot să prezinte riscuri, dar, pe de altă parte, putem să creăm și distorsiuni masive ale concurenței pe piață, tocmai pentru că îi arătăm pe aceștia cu degetul. Deci, pentru mine, asta este un punct cheie uh, al acestui raport și, de asemenea, raportului Ferrera, și cred că este punctul cheie în toate eforturile de îmbunătățire a supravegherii pe care le facem aici. Nu spun că uh, am eu adevărul uh, complet, spun doar că am vorbit cu experți, cu uh, persoane din mediul academic și cu comisia, deci trebuie să fim atenți aici. Am senzația că e un fel de modă, știți, vine primăvara și e o modă. Uh, și anume, uh, în concluziile Consiliului a apărut noțiunea de instituție sistemică și acum primăvara asta e, se poartă instituția sistemică. Deci cred că trebuie să mai reflectăm puțin și să nu ajungem la o soluție care să riște să fie contraproductivă. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Ramon, vrei să intervii și tu pe aspectele funcționale? Uh, raportul meu este unul foarte scurt, deci nu voi uh, comenta decât 30 de secunde pentru a spune că am primit doar 12 amendamente care sunt uh, foarte ușor de adăugat textului, deci nu cred că vor fi probleme cu asta. Mulțumesc și vă rog să folosiți timpul economisit în dezbaterea rapoartelor mari. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum pentru uh, directiva Omnibus 1 îi dau cuvântul domnului Sanchez Presedo. Mulțumesc foarte mult. Avem 114 amendamente. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu amendamente. Am uh, N-am avut uh, ocazia să ne întâlnim săptămâna trecută, dar în această după amiază uh, uh, sper că vom stabili uh, o dată pentru a discuta și poate ajunge la un compromis. Cum spuneam, 114 amendamente. Inițial aveam de gând să prezint 28 de compromisuri care preiau majoritatea amendamentelor. Practic sunt doar 18 amendamente la care am rezervări, pe 50 le pot accepta imediat. Uh, și uh, rezervele le-am mai ales din cauza că ele nu se potrivesc cu restul uh, raportului și ar putea cumva să-i slăbească structura. directivele privind MIFID și uh, prospectus acestea au atras cele mai multe amendamente și de asemenea directiva privind cerințele de capital. Criteriile pe care le folosesc pentru a pregăti propunerea, propunerile, uh, sunt următoarele. În primul rând, cred că trebuie să păstrăm consecvența. Trebuie să avem consecvență între directiva directiva Omnibus și uh, alte reglementări financiare. Deci trebuie să păstrăm, cum spuneam, o anumită consist, uh, consecvență uh, în cadrul întregului pachet de supraveghere. Apoi, acele propuneri care încearcă să întărească uh, rolul Parlamentului în procesul financiar uh, în această directivă se vor bucura de toată susținerea mea. În al treilea rând, vorbim despre nevoia de a aduce la zi lucrurile pentru a respecta prevederile tratatului de la Lisabona proiecte de standarde ar fi și aici o uh, uh, proiecte de standarde tehnice sunt o posibilitate. Procedurile acestea sunt prevăzute în uh, tratatul de la Lisabona în privința actelor delegate, dar standardele tehnice, proiectele de standarde tehnice vor trebui să intre într-una dintre aceste categorii. Avem amendamente care vorbim despre proiecte de standarde tehnice și aici vom pregăti compromisuri. Nu vrem să păstrăm senzația că standardele tehnice sunt cumva uh, în, a, în afara puterilor parlamentare de decizie. Deci vrem să evităm acest lucru și în al treilea rând uh, aducerea la zi a directivelor uh, revizuite. Cred că orice inițiativă aici este binevenită. Încă o dată avem nevoie de consecvență cu celelalte segmente ale activității noastre. Unele amendamente uh, stabilesc anumite termene limită uh, până la care trebuie prezentate proiecte de standarde tehnice. Cred că asta e o bună inițiativă, să fie niște termene limită și salut amendamentele care uh, introduc această, care propun acest, acest lucru. De asemenea, mai sunt amendamente care se referă la probleme sensibile, cum ar fi nevoia de a stabili uh, linii directoare, orientări. Acesta e un proces mai complex. Eu voi propune să începem într-adevăr cu orientări, cu linii directoare, dar să respectăm, pe de altă parte, și termenul limită de 2014, atunci când avem toate elementele cu care să putem uh, merge mai departe și să stabilim standarde la nivel european. Și, în fine, pot să spun că aceste amendamente făcute sunt, uh, reprezintă contribuții importante și am mai aplicat un criteriu unde am constatat că există amendamente care intră în conflict unele cu celelalte, sunt incompatibile așadar. Am uh, încercat să văd dacă ele sunt realmente necesare uh, din punct de vedere al eficienței raportului și dacă am considerat că nu, atunci le-am eliminat. Dar dacă sunt uh, anumite aspecte conflictuale, dar relevante totuși pentru raport, atunci am ales să le păstrez. Așadar, mă voi întâlni astăzi chiar. Astăzi o să trimit propunerile mele de uh, compromis uh, către autorii, autorii de amendamente. Mâine mă voi întâlni cu ei, sper. Și cum a spus coordonatorul uh, socialist, vorbim aici de un efort comun. Așadar, sper că vom putea ajunge la un acord larg pe această parte a pachetului de supraveghere. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Nu știu, domnule Balț, doriți să mai interveniți? Nu, încă mai așteptăm pachetul dumneavoastră. Mi se pare uh, incorrect că ați fost cumva segregat, ca să spunem așa. Ați fost lăsat la o parte, spune doamna președinte. Voi da cuvântul membrilor care au, uh, s-au manifestat ca dorind să ia cuvântul și sper că vor putea vorbi cât mai mulți membri pentru că este important uh, pentru noi. Antonin, vrei să mai iei cuvântul? Vroiam doar să știu când va trebui să mai uh, când va trebui să mai vorbesc. Păi atunci, cei care sunt raportori din umbră, spune doamna președinte, vă rog să vă, rog să vă exprimați, pentru că sunteți vreo 27 de oameni și trebuie să scriem numele tuturor celor care vor să intervină și o să încerc să dau mai întâi cuvântul raportorilor din umbră, pentru că asta oricum ar însemna că aproape toată lumea a cuvântul și mai întâi dau cuvântul doamnei Astrid Lulin, pentru că știu că și noastră sunteți raportor din umbră pe ceva, nu mai știu pe ce. Cred că e vorba de bănci, nu? Da, doamna președinte, sunt uh, raportor din umbră asupra raportului uh, Gulea, dar dați-mi voie să fac câteva comentarii privind raportul domnului Margalo, un articol foarte interesant în uh, Financial Times, susținea săptămâna trecută ideea unei autoritate de reglementare pentru, unei autorități de reglementare pentru băncile europene și chiar dacă uh, munca noastră e foarte avansată, aș vrea să știu de ce nu optăm pentru această cale de a avea un organism neutru menit să, regleze, să reglementeze litigiile între autoritățile naționale. Mi s-ar părea mult mai elegant să dăm această putere de arbitraj unei uh, structuri noi mai degrabă decât să recurgem la un vot pentru a lua o decizie uh, definitivă, pentru că mi se pare cam ciudat să votezi în cadrul unui litigiu și în ce privește modalitățile de vot am propus un amendament ca principiu să fie cel al votului majorității uh, simple cu anumite excepții și mi se pare just ca generalizarea votului cu majoritate calificată uh, va duce la o politizare a unor dezbateri care ar trebui să fie mai degrabă tehnice și mulțumesc doamnei Mangalen pentru contribuțiile pozitive în acest domeniu și sper că uh, și ceilalți vor uh, urma această abordare. În ce privește raportul Gular, față de care sunt raportori din umbră, vreau să spun că în numele grupului nostru, grupul meu a examinat ieri pentru prima oară amendamentele de compromis pe care doamna Gular ni le-a transmis săptămâna trecută și care au fost deja discutate la Strasburg. Și în ce privește, din principiu vreau să spun foarte clar că noi susținem ideea că Banca Central, eh, Centrală Europeană trebuie să joace un rol preponderent în cadrul eh, sistemului de supraveghere de supervizare și nu din fetișism, ca să spunem așa, ci pentru că este în spirit european și merge pe calea deschisă de raportul la rozier, care vorbea de o distribuție a rolurilor între supravegherea macro și microprudențială, ultima rămânând la nivelul autorităților naționale. Și cu cât discutăm mai mult de acest proiect în comisie, logica de deschidere care a prevalat Uh, până acum, a reușit să repună în discuție și sub semnul întrebării competența Băncii Centrale Europene. Eu cred că trebuie să deschidem domeniul și specialiștilor, uh, uh, reprezentanților lumii academice și mai departe. De ce nu? Nu sunt împotriva acestei idei și cred că am dat dovadă de bună voință în acest sens, însă acum se pune totuși întrebarea până unde vom merge și unde vom trage uh, linia din ce moment încolo uh, experții naționali și autoritățile naționale vor începe să joace un rol atât de mare încât banchierii vor ajunge să se simtă în minoritate. Uh, nu pot să răspund azi într-o manieră definitivă la această întrebare, însă uh, ascultându-i pe cei care doresc să extindă limitele acestui domeniu fără încetare, cred că ne apropiem de uh, limită. Deci nu e vorba aici de o luptă numai pentru scaune, pentru locuri. Uh, trebuie să nu uităm că la început ideea n-a fost să creăm o instituție care să concureze Banca Centrală Europeană, ci să adăugăm o instituție complementară băncii. Deci cred că instituția de supraveghere prudențială în Europa uh, va rămâne încă prea uh, fragmentată și nu cred că trebuie să creăm concurență între instituții, cu siguranță nu în acest peisaj uh, uh, amestecat și uh, deocamdată raportul doamnei Gular încearcă să ajungă la o medie din acest punct de vedere, să aibă o cale, să găsească o cale de mijloc. Poziția băncii europene este oarecum slăbită față de ei, uh, varianta inițială, dar nu atât de mult cât ar vrea să fie socialiștii și verzii. Și uh, vreau să dau un exemplu pentru a-mi ilustra afirmațiile. Să luăm cazul președinției. Președintele Băncii Centrale Europene va fi și uh, președintele ASRB. Primele, primul vicepreședinte va fi și el membru, dar va veni din zona non-euro. Mai rămâne un post de al doilea vicepreședinte. Dacă dăm acest post unuia dintre uh, supervizorii naționali de la un, uh, au, ar însemna să mergem în sensul unei repartiții echilibrate între diferitele instituții, dar pe de altă parte această cale pune unele probleme. Pe de o parte, președintele EASRB va fi în minoritate uh, față de un membru uh, din zona non-euro și un reprezentant al unei autorități naționale de supraveghere. Pe de altă parte, în absența uh, sa, el va fi înlocuit de un alt vicepreședinte. Deci zona euro ar putea să se trezească că nu mai este deloc reprezentată și asta mi se pare foarte problematic și iată de ce uh, am propus ca ambii vicepreședinți să vină de la BCE ca să avem un echilibru între zona euro și zona non-euro. De asemenea, am vorbit uh, despre comitetul de conducere, doamnă raportor. Și aici trebuie să se atingă un echilibru corect. Asta înseamnă că se poate uh, deschide acest uh, comitet ca să nu fie unul monolitic dar nu trebuie nici să afectăm echilibrul inițial care uh, se află la baza acestui text și a altor texte legislative care se referă la uh, supraveghere în Europa. În concluzie, doamnă președinte, vreau să propun câteva amendamente la compromisurile doamnei Gular și uh, preocuparea mea este să lucrăm într-o manieră cât mai constructivă și cred că grupul meu este suficient de numeros pentru a se Uh, pentru a-și vedea uh, pozițiile respectate în această activitate. Mulțumesc foarte mult, doamna Bauls. Mulțumesc foarte mult. Voi citi lista vorbitorilor pe care îi am, ca să știți când interveniți și iată ordinea în care v-ați exprimat uh, dorința. Pitella, Ford, Ferber, uh, Sanchez, Prezedo, again, uh, Zalba, Bidigan, uh, and Sven Giegold, and then uh, from non-shadows, Uh, I've got Annika Jury, so anybody else who, who wants will be added on. Mai este cineva care dorește să intervină? Dacă da, va lua cuvântul după acești membri pe care i-am indicat, domnul Petelu. Grazie. Io credo che il quadro generale che ci ha proposto il collega Garzia Margallo, Margallo è largamente condivisibile. Infatti i testi di questi tre regolamenti Mulțumesc. Ceea ce uh, ne-a spus domnul Margalo uh, este o părere pe care o împărtășim cu toții. Acesta este primul răspuns pe care poate să-l dea Parlamentul la criza piețelor financiare. Trebuie ca la nivel european să organizăm supravegherea, trebuie să încercăm să găsim o altă cale. De asemenea, trebuie să uh, respectăm obiectivele reformei și să uh, îndeplinim așteptările cetățenilor europeni care au fost foarte afectați de această criză. Parlamentul European nu poate să renunțe nu poate să facă compromisuri pentru a spune exact același lucru ca și Consiliul. Trebuie să încercăm să îndeplinim un obiectiv ambițios acest lucru îl vom realiza numai dacă uh, vom consolida funcțiile acestor noi autorități uh, care în competențele lor trebuie să avem puterea de a influența, trebuie ca competențele de decizionale să fie date celor uh, care uh, le merită, deci instanțelor potrivite, pentru că nu putem să blocăm tot acest proces. Trebuie de asemenea să încercăm să ajungem la niște compromisuri. Însă nu trebuie să trădăm obiectivul fundamental al reformei. În ceea ce privește articolul 10, doresc să ajungem la un compromis care să se refere la obiective mai ambițioase. De asemenea, Consiliul trebuie să aibă posibilitatea de a constata dacă ne aflăm într-o situație de urgență în prezent sau nu. Această decizie însă nu trebuie să fie de partea Consiliului, ci trebuie să existe un for format din experți, din uh, persoane cu o formare specială care să uh, ia această decizie, pentru că este vorba despre o decizie tehnică. În al doilea rând, uh, autoritatea europeană trebuie să aibă drept de inițiativă pentru a contracara contradicțiile și conflictele care ar putea apărea între autoritățile naționale este un fel de rol de mediator, de conciliere, așa cum a spus și doamna Luling. Avem nevoie de un rol activ al acestui colegiu al autorităților de supraveghere, care să fie dat prin uh, grupul care reprezintă uh, supravegherea transfrontalieră. Uh, Uh, acest grup trebuie să fie bine structurat pentru a putea să uh, lucreze în mod uh, coerent. Am formulat anumite amendamente. Guvernele trebuie să realizeze un studiu de impact atunci când spun că deciziile autorităților afectează nivelul național. Sunt de părere că supravegherea uh, oficiilor centrale trebuie să fie la acestea, pentru că numai în felul acesta putem să dăm mai multă siguranță acestui sector. Pe lângă aceasta, avem nevoie de un fond de criză care să fie finanțat ex ante de către bănci. Avem nevoie de un asemenea fond care să fie neutru. În felul acesta asigurăm piețele și uh, băncile sunt implicate în finanțarea costurilor unor eventuale crize financiare. Doresc de asemenea să mă alătur colegilor care au spus că organizarea autorității trebuie să fie uh, realizată într-un singur stat, deci trebuie să existe o locație unică, pentru că mai multe sedii ar însemna costuri suplimentare pentru cetățeni. Cel puțin în acest moment ar trebui să procedăm cât se poate de logic, astfel încât și cetățenii să înțeleagă ceea ce facem. Mulțumesc! Vicky. Mulțumesc, Vicky. Um, thank you. Let, let me go back to... Mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți să revin la început, uh, unde și anume la structura acestei autorități de supraveghere care dorește să promoveze stabilitatea și transparența în sectorul financiar în Europa. Reguli comune, o mai bună colaborare transfrontalieră cu colegiile, um, asigurarea faptului că legea europeană este implementată și să ne asigurăm că putem lucra transfrontalier în situații de urgență, de asemenea și că um, contribuabilii sunt respectați. Acestea sunt aspectele bune de la început. Știu că am pierdut o săptămână din cauza um, cu tremurului, însă um, acest Parlament trebuie să fie transparent și procesul trebuie să fie democratic. Știu că coordonatorii și raportorii au muncit mult cu sine înșiși și uh, toți cei care nu sunt raportori și nu sunt implicați în grupurile care au raportori trebuie să se implice la fel de mult, pentru că acest proces a fost mai puțin transparent și acest moment se resimte a fi un pic haotic. Avem un proces, trebuie să îl transformăm în amendamente și uh, ceea ce ni s-a oferit cu amabilitate este un nou proiect al raportului sugerat care a adus noi amendamente care nu fuseseră depuse înainte. De aceea um, acest lucru a creat confuzie, așa încât pe moment ar trebui să votăm săptămâna viitoare asupra acestui raport, însă amendamentele potențiale nu au fost făcute publice. De aceea cred că trebuie să tragem adânc aer în piept, să ne luăm timp și să lucrăm cât se poate de transparent unii cu alții. Un alt document uh, care a reprezentat o relație bună între comisii și a fost o bază de colaborare între uh, raportori din umbră și raportor, uh, a fost exclus și sper să revină în document. Trebuie să uh, rezolvăm uh, anumite chestiuni legale cât și practice în ceea ce privește acest proces. Inițial, raportorii au sugerat ca um, Autoritatea Bancară Europeană să aibă competențe de supraveghere asupra instituțiilor um, de supraveghere sistemice și paneuropene. Acum se observă anumite competențe delegate de la Autoritatea Europeană Bancară către autoritățile naționale. La 15 aprilie um, s-a spus că se poate da puterea de a adopta decizii individuale Uh, numai în baza unor expertize individuale și trebuie să se găsească condițiile uh, cele mai protivite. Eu cred că trebuie să discutăm despre această relație între agenții, pentru că uh, doamna președinte intervine. Scuze-mă, nu te întrerup, ci te rog doar... Nu, Jean-Paul, Uh, am dorit ca dânsul să ia cuvântul la sfârșitul uh, intervenției tale, însă cred că dorește să intervină um, ca un punct procedural, dorește să intervină, deci, acum. Final, aș vrea să intervin. La sfârșitul acestei uh, intervenții a colegii noastre, aș vrea să intervin și eu. Right, so, sorry, Vicky. Este în regulă. Um, cer scuze, Vicky. Um, poți să îți reiei intervenția. We need some time. Deci avem nevoie de mai mult timp pentru a ne asigura că suntem transparenți și că uh, trecem rând pe rând prin toate chestiunile importante. Domnul Magala a, a făcut multe lucruri bune, ideile sunt bune, nu este vorba despre un singur fond, ci despre două fonduri însă în prezent. Și acesta este un lucru care nu a avut șansa de a fi dezbătut în public, pentru că eu abia am primit ieri seară acest document și sunt raportor din umbră. De aceea, trecând de la un fond la două fonduri, uh, cel de-al doilea, cel de-al doilea fonduri este pentru schemele uh, de garantare a depozitelor și noi trebuie să analizăm aceste scheme de garantare a depozitelor, pentru că această chestiune este una importantă. Depozitarii trebuie să știe că beneficiază de o garanție de stat, că își pot muta banii în orice bancă sau instituție financiară, beneficiind de această garanție. Deci trebuie să ne gândim dacă aceasta este uh, o instituție financiară stabilă sau nu. Și nu știu dacă acest hazard moral uh, creează, nu creează probleme cumva în acest moment. Deci trebuie să analizăm această situație, dar nu sunt convinsă că trebuie să uh, ajungem la nivelul fondului european, pentru că nu asta a sugerat femeiul. Repet încă o dată ceea ce a spus domnul Skinner. Haideți să uh, privim aceste uh, fonduri, aceste rezoluții financiare din raportul Ferrera. Haideți să analizăm încă o dată aceste documente importante. Uh, haideți să analizăm simpla, forma lor cea mai simplă, să le dezbatem, să le permitem uh, raportorilor din umbră să fie incluși în această discuție. Mulțumesc, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să intervin pe două puncte. Primul este că asist uh, foarte regulat la aceste reuniuni și trebuie să se țină cont de recomandările dumneavoastră de, uh, a, de durata timpului de intervenție. Ați cerut de mai multe ori uh, uh, ca timpul de uh, valoare cuvântului să fie respectat de ult de toată lumea. Și nu pot să admit ca un coordonator al PP-ului și cred că și colegii mei cred același lucru, uh, Uh, ca, nu admit ca coordonatorul PPS să spună că dezbaterea este opacă și că lucrurile sunt netransparente. Niciodată în Parlament nu am mai văzut o asemenea colaborare între raportori, o asemenea colaborare între raportorii din umbră. Și munca colegilor raportori este remarcabilă cu, în legătură cu transmiterea informațiilor. Cum aceste ședințe sunt publice, vreau să se rețină că activitatea care este foarte importantă într-un dosar atât de important pentru regulamentul european, să se, nu doresc să se spună că Parlamentul nu lucrează cu transparență. Nu există multe instituții în Europa care lucrează cu asemenea transparență. În țara mea, reuniunile comisiilor nu sunt publice. Aici, ele sunt publice. Deci nu trebuie să vorbim de rău maniera în care lucrăm în Parlament. Uh, thank you. I, I intend to say a few words if there's time at the end on. Mulțumesc. Voi spune și eu câteva cuvinte la sfârșitul uh, acestui lucru referitor la metodologie, pentru că um, suntem provocați de către uh, natura acestui pachet. Urmează domnul Marcus Ferber acum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, raportor din umbră la uh, directiva, uh, la regulamentul Omnibus. Aș fi vrut să fac câteva observații pentru că am observat că Comisia la uh, revizuirea uh, directivei a, a avut intervenții de o calitate diferită și acest lucru se poate observa uh, Um, pentru că au existat anumite departamente care au, s-au preocupat de această directivă mai intens și altele care au lucrat cât se poate de neglijent. Și acest lucru nu uh, ne place în mod deosebit, sigur. Um, la început apar probleme de natură tehnică și anume la început a fost nevoie de o adaptare la tratatul de la Lisabona și apoi la ceea ce s-a stabilit prin pachetul de, um, privind piețele financiare. Uh, um, această activitate din partea comisiei, activitatea prealabilă, ar fi putut fi ceva mai bună. Doresc să subliniez acest lucru. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că a dat o privire de ansamblu asupra ceea ce dorește să realizeze și sper ca în discuțiile pe care le vom purta ulterior cu um, raportorii din umbră să uh, iasă la iveală cât se poate declar ce um, se dorește și cu celelalte solicitări. Sper să nu uh, se um, sper ca lucrurile să nu devină mai confuze. Acest uh, pachet de măsuri, uh, un pachet care era cunoscut în fosta legislatură ca pachetul Lamfalusi, um, este unul important și mă întreb cum vom proceda conform noului tratat de la Lisabona în cadrul procedurii de comitologie. Anumite drepturi parlamentare se doresc a fi introduse și mă întreb dacă ele vor putea fi garantate. Sunt recunoscător raportorului pentru faptul că a prevăzut un timp mai lung pentru a lucra la acest raport, însă um, se pare că trebuie să accelerăm din nou uh, toată această procedură. În ceea ce privește pachetul Lemfalusi, am avut trei luni la dispoziție și acest lucru a devenit uh, o regulă generală. Acum avem șase luni uh, la dispoziție, dar lucrurile nu corespund realității pentru că, până la urmă, nu vom reuși să lucrăm în detaliu și să colaborăm cu toate um, comisiile care sunt implicate. Deci, practic, uh, procedura va fi redusă la patru luni în realitate și vreau să subliniez acest lucru pentru că este vorba de transparență și democrație și cred că ar trebui să mai discutăm încă o dată despre acest lucru pentru că sunt oarecum sceptic în ceea ce privește procedura fast track cu toate uh, amendamentele care au fost uh, introduse, cred că directiva va fi una bună, se va ajunge la o procedură rezonabilă. În ceea ce privește celelalte rapoarte, doresc să fac o singură observație. Sunt cât se poate de bucuros că, cel puțin uh, se pare că reușim să depășim limitele grupurilor parlamentare și să ajungem la o abordare unitară. Trebuie însă să uh, observăm că provocările, uh, provocarea de a negocia cât se poate de bine cu Consiliul nu este una cu rezultate pozitive. Se pare că abordarea este una coerentă, dar și incoerentă în funcție de uh, autorități. Consiliul uh, a, a căzut odată de acord din punct de vedere politic asupra acestui subiect și sper că vom reuși să ne păstrăm și noi poziția și să o impunem, pentru că piețele financiare uh, suferă din cauza multitudinii de poziții uh, exprimate de statele membre și cred că Consiliul uh, exprimă această uh, poziție și anume prea multe poziții naționale și mult prea uh, și o dimensiune europeană mult prea mică. Trebuie să ajungem la o dimensiune europeană mai clară pentru că statele membre, este clar, sunt mult prea mici pentru a stabili regulile jocului. Și, uh, practic, aici trebuie să avem uh, niște reguli ale jocului europene care să fie în interesul tuturor cetățenilor. Pe acestea trebuie să le impunem. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În legătură cu un alt subiect, mm, domnul Sanchez PSD. Mulțumesc în primul rând, îi mulțumesc domnului Garcia Margaiu pentru ocazia de a fi în contact cu dânsul în, pe toată durata acestui proces și să discutăm în legătură cu problemele de supraveghere bancară. Este adevărat că este o dezbatere provizorie, nu putem să pretindem că vom rezolva lucrurile acum. loc, problema rămâne deschisă atâta timp cât plenarea nu s-a exprimat. În ultimul trimestru al anului trecut am început discuțiile și trebuie să încheiem destul de rapid. Ca lider mondial în domeniul bancar și în asigurare, Europa trebuie să, Uniunea Europeană trebuie să meargă la următorul summit G20 cu acest pachet care conține părți din reforma de supraveghere și reclementare. Bineînțeles că trebuie să purtăm dezbateri importante. Poate ce trebuie să facem în propunerile noastre este să subliniem aspectele unde credem că există suficientă maturitate ca anumite criterii, criterii să fie stabilite, însă fără a fi exhaustivi. Există multe probleme care încă mai trebuie dezbătute. Este a doua oară când discutăm anumite amendamente și mi se pare că există o masă critică ce ne poate aduce la un compromis în acest Parlament. Nu suntem 100% de acord. Sunt oameni, unii care nu sunt 100% de acord nici cu ei înșiși. Însă putem uh, ajunge la un anumit acord. Avem diverse contribuții a Parlamentului, raportul la rozier, știm care este poziția Consiliului acum, uh, poziția președinției suedeze, poate avem nevoie de un efort mai mare pentru a înainta Există anumite probleme fundamentale, am făcut progrese, în special în ceea ce privește sustenabilitatea financiară și necesitatea de a garanta stabilitatea care trebuie să fie pe termen scurt, mediu și lung. Nu este vorba doar de retorică, este vorba de aspecte care vor avea implicații în legătură cu interacțiunea instituțiilor financiare, concurența mm, loială trebuie abordată de asemenea și internalizarea costurilor. O altă problemă care ne preocupă ține de uh, supravegherea care are și efecte prudențiale. Vorbim aici despre supravegherea care aduce valoarea adăugată. Noi propunem să existe o definiție a riscului sistemic și a riscului transfrontalier care în caz european ar include riscul transfrontalier. Sunt pentru includerea unei asemenea definiție în considerente și după aceea sistemul european multinivel. Mă gândesc la supravegherea națională. Un aspect important este că supravegherea europeană are un caracter transversal, este prezentă în toate dezbaterile. Însă trebuie să fim coerenți dacă vrem standarde care să se aplice tuturor. Întrebarea este dacă vom avea uh, reguli pentru un set de reguli pentru anumite entități și uh, alte reguli pentru alte entități. Nu spun că nu trebuie să existe standarde de risc care să se aplice entităților care uh, Uh, prezintă riscuri și nu altora care nu prezintă riscurile respective. Însă eu sunt de părere că trebuie să avem reguli similare. Vorbim despre două tipuri de reguli. Trebuie să fie clar că dacă adăugăm standarde peste riscuri, acestea ar trebui să fie adăugate, însă ar trebui să se aplice celor care au care își asumă riscurile respective. Mai apare și problema unui catalog, a unei liste de puteri prin care înaintăm spre omogenitate. Este vorba aici de autorități competente care trebuie să aplice corect standarde similare. Este vorba de o problemă care este încă deschisă și nerezolvată. Uh, trebuie să, fie, să avem o autoritate puternică, există un acord în legătură cu standardele, împărtășim opinia în legătură cu implementarea. Trebuie să se facă referiri mai multe la uh, reguli unice. În același timp, să creștem independența autorităților de supraveghere S-a vorbit deja despre aspectul bugetar, care este unul important. S-a spus de asemenea că supravegherea trebuie să fie bazată pe participare și consultare. Am reușit să înregistrăm progrese. Parlamentul European trebuie să fie implicat, așadar. Mai există un aspect încă sub dezbatere nu mă refer la supravegherea instituțiilor sistemice, ci la supravegherea sistemică. E un concept mai larg. Trebuie să avem o idee mai clară în legătură cu acest sistem, cum putem recunoaște activitățile care se includ în această categorie și ce fel de uh, măsuri de siguranță trebuie introduce. Trebuie să existe securi... apărarea depozitarilor, pentru că nu vrem ca contribuabilii să suporte costurile. În legătură cu masa critică, am spus că nu trebuie să întârziem în mod inutil deciziile. Este vorba de un proces unde trebuie să luăm deciziile pas cu pas și vom continua pas cu pas pentru că procesul nu se va finaliza pe termen scurt. Vă mulțumesc! Doamna președinte, vă mulțumesc. Urmează domnul Zava Bitegan. Hmm? Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să vorbim despre importanța celor trei rapoarte Vreau să vă explic de ce cred că trebuie să existe un articol 12 cu privire la asigurările. Dacă privim situația din Grecia, există problema asiguratorilor în legătură cu riscul sistemic. Sunt necesare propunerile pentru sectorul bancar care să fie aplicabile și în sectorul de asigurări. Există mult mai puține resurse disponibile în asigurare decât în sistemul bancar. Și am văzut caracteristicile acestui sector care fac mai puțină, mai puțin probabil, probabil un colaps. Garanțiile de asigurare pot fi transferate în alt sector în acest caz, propunem o marcă europeană de garantare a asigurărilor pentru a uh, indica un nivel de asigurare suficient consolidat la nivelul unei autorități europene care să aibă și competență de asigurare. Propunem garanții naționale pentru fiecare stat membru în ceea ce privește protecția o schemă de garantare pentru asigură, asiguratorii care prezintă un risc sistemic. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gori. Vă mulțumesc. Voi încerca să grupez comentariile pentru a pune accentul pe acele puncte care pot să ducă la conflicte în negocierile cu Consiliul. Încerc să văd în ce direcție trebuie să ne îndreptăm pentru a ajunge la un compromis. După cum s-a spus, este foarte important ca acest organism de supraveghere să poată funcționa. Acum, temele principale. În primul rând, puterile de decizie ale diverselor autorități deciziile autorităților trebuie să fie obligatorii și trebuie să dezvoltăm instituții financiare la nivel european. O altă temă pe care raportorul trebuie să o includă în deliberări este că există bănci deținute de cetățeni străini sau bănci externe și dacă vrem să existe o supraveghere financiară cu dimensiune europeană, atunci cum va funcționa acest lucru în statele gazdă? Este vorba de filiale care sunt deținute de proprietari externi. Dacă supravegherea este la nivel european, atunci responsabilitățile trebuie să fie și ele la nivel european. Există riscuri relative în state unde există uh, sucursale ale acestor bănci externe. Este important ca deponenții și investitorii să uh, primească o compensare și acest lucru trebuie să fie consfințit la nivel european. Apoi apare problema procedurii. Cred că Parlamentul trebuie să uh, vorbească cu un singur glas în uh, legătură cu acest subiect, pentru că nu este vorba de o problemă politică, este o problemă de ordin tehnic pentru experți. Am auzit de asemenea că puterile de decizie reprezintă o problemă majoră. Cred că trebuie să introducem în mod gradat aceste puteri de decizie, pentru că nu trebuie să pierdem timpul și să distorsionăm situația în statele membre, unde multe bănci sunt uh, deținute extern. Bineînțeles că Parlamentul European a sugerat deja că supravegherea financiară europeană ar trebui să se refere doar la probleme transfrontaliere în detaliu. Trebuie să existe o separare foarte clară a atribuțiilor pentru a ști cu ce se ocupă autoritățile europene. În al doilea rând, certitudine juridică pentru statele membre ce pot să facă statele membre dacă nu sunt de acord cu a autorităților europene. Ar trebui să existe o formă de apel, pentru că ar, ex- ar exista și consecințe fiscale. Nu mi se pare că 10 zile este un răgaz de timp suficient. Ar trebui să uh, aibă, ca statele să aibă la dispoziție cel puțin uh, o lună. Este important ca informațiile să ajungă la autoritățile financiare. Însă, nu, nu, nu în măsura în care să devină un, uh, o povară asupra autorităților financiare. Cred că băncile naționale ar trebui să fie reprezentate în acest organism. Există o bază de date care poate să își exprime o judecată în legătură cu problemele de lichiditate. Și câteva comentarii pentru a încheia. În legătură cu autoritatea de supraveghere bancară. Mi se pare important ca un comitet, uh, să se, cree, să se creeze un comitet consultativ de experți, cu experți din partea băncilor, pentru că este vorba de uh, propuneri, pentru că este vorba de măsuri tehnice Există posibilitatea și ca membrii din domeniul academic să facă parte din acest uh, Consiliu Consultativ, însă poate uh, mergem prea departe. Acestea nu sunt probleme sectoriale, sunt probleme generale vizate de autorizarea, autoritatea de supraveghere bancară. În ultimul rând, în organismul de supraveghere este important să existe experți din partea băncilor emitente, însă autoritatea de supraveghere bancară nu trebuie să fie reprezentată ca instituție. Au existat multe amendamente și se, unele amende, amende, amendamente cer ca statele uh, care nu sunt membre în uh, în zona euro să fie și ele reprezentate. Mi se pare oportun pentru că, după cum știm, crizele nu uh, cunosc granițe și, și statele nemembre la zona euro trebuie să fie reprezentate. Am uh, înaintat și eu un amendament în acest sens, domnului Trișe. Sven, ai cerut din nou cuvântul, după care Kay și după aceea eu. Just uh, very briefly. Foarte pe scurt, în calitate de raportor din umbră pe uh, Autoritatea Europeană de Supraveghere a Băncilor, uh, aș vrea să adaug că noi, verzii, avem în continuare o problemă și știm că suntem în minoritate, dar vreau să spun acest lucru aici. Avem în continuare o problemă cu această logică de a repeta în toate instituțiile principiul că toate cele 27 de țări membre trebuie să fie reprezentate în toate uh, instituțiile de luare a deciziilor. Cu... Uh, trebuie să spun că există o anumită tensiune între o logică care spune, conform doamnei Luling, vrem o soluție europeană, dar pe de altă parte această logică a uh, incapacității de a selecta un anumit număr de oameni pentru a limita dimensiunile acestor instituții de dragul pluralității. De asemenea, trebuie să spun că nu avem o problemă cu principiul că BCE ar trebui să fie în uh, avangarda autorității europene de supraveghere. Deci asta nu cred că e o problemă. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc, doamnă președinte, și pentru că intervin atât de târziu, cred că e foarte important să spun că multe lucruri pe care vreau să le menționez au fost deja invocate aici. De aceea aș vrea să mă concentrez pe ce ne așteaptă în viitor. Știu că Jean-Paul a făcut unele comentarii, vreau să fiu cât mai succintă. Sunt uh, raportor din umbră la documentul privind asigurările și deși n-am putut să vin săptămâna trecută la Strasburg, n-a fost nici alții foarte mulți care se poate veni. Deci am pierdut practic o săptămână de discuții pentru acest document și aveam programate discuții. Așadar, am pierdut foarte mult timp și am pierdut și săptămâna aceasta, pentru că uh, raportorul nu e disponibil nici această săptămână. Deci pentru documentul legile legate de asigurări pierdem două săptămâni la un moment foarte important uh, dacă o să votăm pe 14 mai. Sunt aici probleme. Documentul uh, privind asigurările, așa cum s-a subliniat, e într-o situație diferită față de cealaltă două și obiectivul este să le apropiem cât mai mult și să le păstrăm cât mai aproape unul de celălalt. De aceea avem enorm de multă muncă de făcut. Fie uh, apropiem celelalte două rapoarte de acesta sau invers. Dar oricum, documentele nu sunt nici comparabile și nici nu, sunt, nu merg în aceeași direcție în, în multe chestiuni. Și, practic, noi suntem trebuie să votăm uh, peste patru zile și nu avem raportor. Și mă preocupă foarte tare faptul că n-am văzut nicio listă de vot și va fi o listă foarte concretă și cum Dumnezeu, din punct de vedere procedural vorbind, o să votăm pe 4 mai. În mod normal aș interveni la întâlnirea coordonatorilor pe această chestiune. Da, acum coordonatorii se vor întâlni după uh, discuția de astăzi. Deci totul este cu sus în jos. Nu e vina comisiei, e vina erupției vulcanice. Și, de asemenea, din am înțeles, agenda ECOFIN nu a uh, uh, programat arhitectura de supervizare în următoarea perioadă. De aceea aș cere ca noi să facem această treabă cât mai bine și nu cât mai repede cu riscul de a greși. Sigur că sunt foarte multe amendamente care trebuie discutate pe foarte multe documente și ar trebui să avem timp să facem acest lucru. Așa că atunci când aceste instituții sunt create în ianuarie 2011, ele să nu se confrunte cu tot felul de controverse. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți la procesul uh, acesta și mai degrabă decât să încercăm să uh, amestecăm totul și să înghesuim totul în următoarele patru zile lucrătoare. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Sunt sigură că aș putea spune foarte multe lucruri despre pachetul de supraveghere, dar cred că este necesar să abordăm câteva dintre problemele legate de programare. Întotdeauna am spus că vom încerca să lucrăm cât mai rapid cu putință, dar că nu vom sacrifica calitatea de dragul vitezei și cred că lucrurile în continuare așa stau. Așa cum a subliniat Kay, coordonatorii vor discuta ceva mai târziu astăzi cum vom opera, dacă putem să amânăm votul fără să creăm prea multe îngrijorări și dacă votăm cum vom opera la trialoguri, pentru că nu putem să venim cu jumătate din comisie la, la dialogul tripartit. Deci va trebui să vedem cum vom crea echipa de negociere cu Consiliul și Comisia și vrem să vedem și la ce nivel uh, o să ținem trialogurile acestea, dialogurile acestea tripartite, pentru că diferențele noastre pot fi uh, de ordin politic și atunci poate o să vrem uh, un uh, dialog tripartit la nivel înalt politic. Trebuie să decidem acest lucru. Mai sunt legături și cu alte lucruri, așa cum a subliniat Marcus Ferber, începește actele de delegare, dar uh, Comisia Econ a fost foarte proactivă aici și am uh, lucrat împreună cu doamna Sanchez Prezado, asigurându-mă că poziția Parlamentului convine acestei comisii pentru că avem, uh, avem uh, o miză importantă în ce privește actele de delegare. De asemenea, mâine am o întâlnire cu reprezentanții ai trezoreriei spaniole, tocmai ca să încerc să obținem o metodologie clară și orientată spre viitor odată ce am votat. Și mi s-a spus de către secretariat că în această după-amiază vom avea deja un prim proiect al listei de vot. Începește amendamentele de compromis, sigur, ele nu vor fi toate acolo, dar e totuși util să putem vedea ordinea provizorie în care sperăm ca lucrurile să fie votate și să avem cel puțin primul proiect uh, în fața ochilor ca să îl putem discuta și sunt sigură că Uh, în legătură cu data votului va trebui să mai discutăm, dar e clar că dacă nu avem poziții, câteva poziții, nu vom putea vota pe, pe 4 mai și va trebui să votăm la altă dată, dar nu vreau să iau eu unilateral o decizie pe această temă, va fi o decizie colectivă. În mod tradițional, Vreau să dau cuvântul oricărui raportor care mai dorește să intervină, de data aceasta în ordinea inversă. ca să dăm șansa tuturor să se exprime. Mai dorește cineva să intervină? Nu mai sunt coordonatori care doresc să intervină. În acest caz, pare, se pare că tu, Jose, vei avea această sarcină. Îmi pare rău, <laughs> doamna președinte, că am monopolizat uh, discuția. Uh, câteva puncte, câteva comentarii foarte uh, scurte. Acum importantă nu este atât de mult viteza, cât direcția în care evoluăm. Pentru că suntem pe pachebotul Queen Mary, dacă vreți așa, să spunem așa, și când ai o navă atât de mare, e greu să o ții pe cursul ei stabilit. În al doilea rând, dacă vreți, este și o chestie de patriotism. Mi-ar plăcea ca acest pachet să fie aprobat în cadrul președinției spaniole, dar vom vedea. În al treilea rând, suntem în cadrul unui exercițiu provizoriu și sunt recunoscător pentru eforturile raportorilor care au uh, muncit uh, foarte susținut cu amendamente netraduse, au lucrat în limbi altele decât limbile lor materne și au încercat să țină contactul unei cu ceilalți. Grupul conservatorilor a ridicat problema acordului inițial de a distribui cele patru rapoarte la toate cele patru grupuri conform uh, numărului de membri și opinia împărtășită de toată lumea a fost să uh, ajungem la soluții tehnice uh, oriunde este posibil. Uh, odată ce am spus acest lucru, sunt deschis față de grupul conservator sau orice alt grup să discutăm tot ce trebuie discutat, dar trebuie să găsim un teritoriu, un domeniu comun și de aceea încerc să informez pe toată lumea în permanență în legătură cu concluziile provizorii. Problema centrală este cea a supravegherii riscului și a instituțiilor uh, sistemice. colegul meu vorbea despre o, despre o chestiune de modă, că acum sunt la modă instituțiile sistemice. Uh, eu nu mă schimb odată cu sezonul. Uh, deși pot să înțeleg că moda se mai schimbă. Nu vreau pe altă parte să spun nici că nu îmi schimb niciodată ideile. Sunt o persoană destul de flexibilă. Uh, am uh, o problemă serioasă cu ce discutăm aici, anume această modă de primăvară. Asta a venit din G20 și din Consiliu și din strategia 2020, de asemenea din cea mai recentă propunere a comisarului Barnier la Consiliul uh, Financiar, la Ecofinul de la Madrid. Uh, și asta înseamnă că instituții de o anumită dimensiune sunt subiectul unor uh, proceduri de supraveghere mai detaliate și mai amănunțite și sunt de acord că pentru a defini o instituție drept sistemică trebuie să ne uităm la criterii mai sofisticate, nu doar la dimensiunile ei și sunt de acord că pentru a pune un risc, un risc sistemic poate izvorâ din modelul de tranzacționare, poate că ai o subsidiară care operează într-un anumit fel și e conectată cu alte subsidiare și atunci acolo din asta se naște un risc de contaminare uh, un, o bancă tradițională de depozit nu e același lucru ca o bancă de investiții care are un portofoliu de tranzacționare mai complicat. Una e să fii pe piața de derivative, alta e să, fii, să nu fii pe această piață. Sigur. Și atunci, cum rezolvăm această problemă a listei de instituții sistemice? Sau a listei de criterii? Și aici sunt două argumente contradictorii. Pe de o parte, mi se spune că o instituție care ar fi pusă pe această listă ar fi cumva arătată cu degetul uh, și ar fi transformată într-un fel de oaie neagră. Uh, și, pe de altă parte, care exista unele avantaje competitive, deci ori una, ori alta. Sigur, nu putem uh, obține întotdeauna tot ce ne dorim, dar, dincolo de asta, există o problemă de substanță. Uh, acele instituții care nu pot fi lăsate să dea faliment pentru că sunt prea mari, și adevărat, sunt instituții care pot să dea faliment fără să creeze niciun, niciun problemă sistemului, pe când altele, dacă dau faliment, ar crea mari probleme sistemului, deci nu pot fi lăsate să falimenteze. Așadar, când le forțăm să contribuie la un fond uh, de asigurare, uh, facem acest lucru ex ante sau facem acest lucru atunci când sunt semne că ele îndeplinesc anumite criterii uh, de too big to fail și atunci poate e prea târziu. De aceea e nevoie de supervizare calificată și de contribuție la un fond ca astfel încât în momente de criză să nu mai uh, trebuiască să uh, cheltuim banii contribuabililor. Și apoi ne întoarcem la ideea cu moda de primăvară de care vorbeam mai devreme. E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm și nu e ușoară. Și al, cel de-al treilea argument pe această temă este că moda de primăvară a ajuns și în statele membre. Guvernele naționale au spus că vor astfel de fonduri de asigurare. Deci, dacă ai o filială care operează din Londra și un client care cooperează cu filiala unei bănci germane din Londra. El va beneficia de asigurarea din fondul german și clientul care operează în Londra cu o filială din Franța uh, va fi acoperit de fondul francez, dar aceste două fonduri naționale s-ar putea să nu fie identice, ci diferite. Și acolo s-ar crea o problemă de concurență și atunci când există un pericol, uh, trebuie să duci templul la filistini. Și în acest caz eu nu vreau ca templul să se prăbușească asupra mea, dar n-aș vrea nici ca să trebuiască să plătesc pentru a-l reconstrui. Deci, sigur, glumesc, dar așa cum spunea uh, a existat un fond și acum sunt două și despre asta discutăm propunerea n-a venit de la mine. Eu am preluat-o de la grupul socialist. De ce alte două fonduri? Pentru că obiectivele lor sunt diferite. Garanția depozitelor este una și plata pentru intervenție astfel încât să nu mai plătească contribuabilul pentru crize. Când garantezi depozitele, trebuie să garantezi nivelul depozitelor și nivelul riscului pentru instituție pe când în fondul de salvgardare uh, e o altă situație. Aici e vorba de risc moral. Cred că dacă o instituție dă faliment și dacă nu îți poți permite să o lași să dea faliment pentru că va dărâma întregul sistem cu ea, și după aceea va costa ca să reconstruiești sistemul și nu vei avea alți bani decât banii contribuabililor, atunci ce faci? Stabilim, ce facem? Stabilim o zonă uh, intermediară, un fel de uh, un fel de tampon care să îi ferească pe contribuabil de astfel de situații? Asta e o ideea ca contribuabilii să mai plătească pentru astfel de crize a fost terminată din raport. Deci spunem că uh, oamenii obișnuiți n-ar trebui să plătească pagubele create de uh, sectorul financiar. Uh, și acest lucru trebuie făcut cât mai repede printr-o prefinanțare, printr-o finanțare ex ante acestui fond de garantare. Singurele țări care nu sunt de acord, care nu au fost de acord la ultima întâlnire G20, au fost, dacă nu mă înșel, Canada și Noua Zeelandă. Și Noua Zeelandă are un model care se bazează pe uh, filiale care sunt supuse supervizării supravegherii naționale deci este opusul pieței unice și acel model s-ar fi putut aplica înainte de 57, dar de atunci s-au terminat, s-au întâmplat multe lucruri și s-au schimbat multe lucruri. Avem dimensiunea europeană care influențează întregul sistem și uh, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Și un ultim aspect, odată ce efectele crizei au dispărut, ne vom întoarce la situația înainte până când ne vom trezi cu o nouă criză. A, mai știu eu cărui produs de pe piață și apoi problema și întrebarea care se va pune va fi ne-am respectat responsabilitățile pe care le avem acum? Bătălia pentru Anglia a durat patru ani, dar de fapt victoria a fost decisă în primele luni ale bătăliei. Și eu tare aș vrea ca să terminăm acest pachet în timpul președinției spaniole și pentru că nu prea știm cine o să reprezinte președinția belgiană. Deci interesul nostru este să rezolvăm cât mai repede această problemă și trebuie să recunosc ar fi un triumf pentru domnul Rodriguez Zavatero, deci... Dar dacă votul trebuie amânat, și sunt gata să accept și această variantă, dar trebuie să spun, doamna președinte, că n-aș fi putut să merg mai repede decât am făcut uh, deja, am făcut-o deja, pentru că sunt chestiuni complexe pe care trebuie să ajungem la un acord între raportori și apoi să extindem acel acord către ceilalți colegi. Așa funcționează parlamentele democratice, cred că a fost totul foarte transparent. Right, uh, thank you very much. I don't believe it that we finished with Mulțumesc. Nu vine să cred că am reușit să terminăm mai repede cu 10 minute. Uh, domnule Sanchez, uh, doreai să mai spui ceva? Uh, da, doresc să fiu cât se poate de succint, uh, dar vreau să mă alătur și eu uh, cuvintelor spuse de antevorbitorul meu, nu vreau să mai vorbesc încă o dată despre um, supravegherea sistemului. Este o întrebare importantă, însă nu cred că ar trebui să ne tergiversăm lucrările răspunzând la acest lucru, pentru că săptămâna viitoare vom avea probabil aceeași poziție și cred că cel mai inteligent lucru ar fi să folosim acum o procedură care să ne aducă la un rezultat bun, astfel încât să putem vota în plen, așa încât colegul nostru a vorbit despre prea repede, dar cât se poate de bine. Noi trebuie să ne respectăm angajamentele, agențiile de rating trebuie din ianuarie să fie puse sub supraveghere. Asta înseamnă că pachetul privind supravegherea trebuie închis cât mai repede și de asemenea trebuie să înaintăm cât se poate de rapid atunci când vom fi încheiat această, acest subiect. Dacă este să existe impedimente, Uh, sau atâta timp cât nu există, ar trebui să respectăm calendarul și să încercăm să găsim soluții pentru toate temele pe care le aducem în discuție. Cu timpul, cu siguranță, vom mai discuta și despre alte lucruri și vom face acest lucru, pentru că această comisie urmează procedura parlamentară și trebuie să respectăm și calendarul. Mulțumesc, am uh, încheiat. Dacă dorește cineva să vorbească cu mine, voi fi aici în următoarele minute și, sigur, de după amiază ne reîntâlnim. Și, într-adevăr, avem o întâlnire deschisă a coordonatorilor astăzi